împotriva se adoptă. dm 32 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la DV32, votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la punctul 39 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. 268 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. DV29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la INTA 15 pentru împotriva abțineri încă o dată, INTA 15 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugi 3 în două părți, partea 1 cine pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să ne asigurăm. S-a făcut. 279 sau partea a doua? A, nu. Partea a doua de la Buci 3. Cine e pentru potriva abțineri? Se adoptă. 279 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 280 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Buci 7 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la considerente. Numărul 4 pentru împotriva țineri se adoptă. 5 pentru împotriva țineri Verificăm. Considerentul 5. Vot deschis, vot închis acum și se adoptă. 6 pentru împotriva țineri se adoptă. 7 pentru împotriva țineri se respinge.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 Amendamentul post. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă cu 29 la 27. Trecem la DV13 pentru împotriva abțineri. sută din comisia noastră nu a ridicat mâna să voteze. Haideți atunci să verificăm electronic. DV13, vot deschis. Vot închis. 48 la 7 se adoptă. Și trecem la INTA 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referiri, INTA 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, TV4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 3 pentru împotriva țineri se adoptă. DV3 pentru împotriva țineri se adoptă. Extraordinar. Am reușit să încheiem și trecem la votul final pe textul astfel amendat. Votul electronic e deschis. Votul e acum închis și se adoptă cu 42 la 3. Trecem la punctul 9, instituirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Raportor este Jeffrey Van Orden. Ați dori să spuneți ceva? Yeah, but Miss Andrikene would like to say something, please. Doamna Andrikene dorește să exprime. Vă mulțumesc. Câteva scurte observații în ce privește lista de vot a PPE. Date fiind schimbările de ultimă oră în unele grupuri politice, compromisul 5 trebuie votat cu nu. Amendamentul 103 se votează de asemenea cu nu. Deci un minus. Mulțumesc. Asta a fost tot. Okay, thank you. Președintele, mulțumim. Alte observații înainte de vot? altă listă de vot trebuie să uh, actualizată, nu? Prea bine. Atunci, aș sugera să trecem la vot. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amel? Uh, trecem la Amendamentul 7. Cine pentru? Potriva. Abțineri. Se respinge. Trecem la 62. Pentru. Potriva. Abțineri. Se respinge. 159. Domnul Bühner pentru. Potriva. Abțineri se respinge. Trecem apoi la amendamentul 82. Da, domnul Adactus, oricine pentru împotriva țineri se adoptă. 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru împotriva țineri, Verificăm. 85. Castaldo. Vot închis și se adoptă. 87 pentru împotriva abțineri. Aș spune că se adoptă, da. Verificăm totuși la 87. Vot deschis. Vot închis și, într-adevăr, se adoptă. 88 pentru potriva abțineri. Haideți să verificăm și la 88. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Trecem la 90, amendament Schaffhauser. Cine pentru împotriva abțineri se respinge. 93-94. Cine pentru? Potrivă. Țineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru potriva țineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se respinge. așa încât continuăm. 101 Schaffhauser pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 106 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva abțineri, se adopta. 103 verificare electronică. Domnule președinte, nu a fost adoptat compromisul 5? Nu. Am fost împotrivă? O sută trei. Votul e acum închis și se adoptă. 104 sau 102? Trecem la 102, pentru că celelalte devin caduce. La Londrică, cine pentru împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul 6, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 141, pentru împotriva abțineri, se adoptă. 142 pentru, potriva abțineri se respinge 143 pentru, potriva abțineri se respinge compromisul 7 pentru, potriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se respinge. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă respinge, 149 pentru împotriva abținerii se respinge, 150 pentru împotriva abținerii. Verificăm, 150. Votul e închis și se adoptă. 151 pentru împotriva abținerii se respinge. 152 pentru împotriva abținerii se adoptă. 153 pentru împotriva abținerii se respinge. 156 a fost retras și ajungem la 6. Pentru împotriva abținerii se respinge. 154 pentru împotriva abținerii se respinge. 158 pentru împotriva abținerii se respinge. 164-165 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se respinge. 168 pentru împotriva abțineri se respinge. 9 pentru împotriva abțineri se respinge. 171 pentru împotriva abțineri se respinge. 173, 75, 176 pentru împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru împotriva abțineri se respinge. 180 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 12 pentru împotriva abțineri se respinge. 185 pentru împotriva abțineri se respinge. 182 pentru împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu? Trecem la 186 Schaffhauser. Cine pentru împotriva abțineri se respinge. 100 187 pentru împotriva abțineri se adoptă. 188 pentru împotriva abțineri se adoptă. 190 pentru împotriva abțineri se adoptă. 193 pentru împotriva abțineri se adoptă. 194 pentru împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 195 vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Trecem mai departe la 100 196 Schaffhauser in favor against 196 pentru împotriva 98 pentru 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se respinge. 200 pentru, împotriva abțineri se respinge. 201 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 202 pentru, împotriva abțineri se respinge. 203 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 200 Verificăm 203, amendamentul Buchner. Respins. 204 pentru, împotriva abțineri se respins. 205 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 13 pentru, împotriva abțineri verificăm. 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu amplă majoritate. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri respins. 20 pentru, împotriva abțineri respins. 21 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 21. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 24, Peterle. S-a deschis votul, s-a închis votul. 30 la 29. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm și acest amendament a domnului Petele, să deschis votul. Petele a fost verificat și e pozitiv. 29. Pentru împotriva abține respins. 30. Pentru Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm și aici. Acum îl verificăm pe domnul Adaptuson. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu un singur vot diferență. E aici Alars? Nu. Nu-i spuneți. 31. Pentru, împotriva abține, respins. 34 4 pentru, împotriva abține respins. Compromisul 1 pentru. Nu-mi cer scuze, nu s-a adoptat 34, deci îl verificăm pe domnule Pitedeus. Pentru, împotriva, abține, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 39 pentru, 39 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 39. S-a închis votul. Respins cu un singur vot diferență. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri, respins. 47 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri, respins. 51 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 51. A treia oară când îl verificăm pe domnul Peterle. S-a închis votul. 42 la 16. Deci, Alois, cu fiecare vot devii mai popular. 52 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 50 pentru, Împotrivă. abțineri, verificăm 50. S-a închis votul. Respins. 54 pentru, împotriva abține, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 63 se corectează președintele. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri, respins. 771 pentru, împotriva abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la 72. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. pentru, împotriva abțineri respins. Doriți să verificăm 73? 74 pentru, împotriva abțineri respins. 75 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm 75. S-a închis votul. Respins. Era evident, se vedea de aici. 76 pentru împotriva abține respins, 78 pentru împotriva abține respins. Ajungem la votul electronic pe întregul aviz. a deschis votul. A votat toată lumea. 49 la 5 se adoptă. Ajungem acum la încheierea acordului cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia pe de altă parte. Am discutat subiectul ieri după amiază. Îl întreb pe domnul raportor Milan Mon dacă dorește să intervină. Dacă nu, putem trece direct la vot. E un singur vot. S-a deschis votul. Lipsesc doi colegi. A votat toată lumea acum. 55 la 3, așadar. Și ajungem acum la punctul 11, rezoluția care însoțește aprobarea privind încheierea acordului cadru. Îl întreb acum pe domnul Milamon dacă dorește să spună ceva. Atunci putem uh, continua direct cu votul. 24. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 și 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că a fost adoptat. Da, bun. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 40. Vicepreședintele Vistisen. S-a închis votul și se adoptă în mod foarte clar. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm 48, domnul Tenac. S-a închis votul. Respins. 49. Epitideos. Pentru, împotrivă, abține, respins. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru,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 împotrivă, abțineri. Verificăm 17. Charles Tannock. Și se adoptă 37 la 22. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm 19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 se adoptă. 2. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem acum la votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 54 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări raportorului. Punctul 12 protocol la acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între comunitățile europene și statele membre ale acestora pe de o parte și Republica Uzbekistan pe de altă parte pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Raportor este domnul Radoș. Ne întreb pe domnul raportor dacă dorește să ne spună ceva, nu e prezent, bun. Atunci trecem direct la vot. Votul electronic este deschis. Și putem uh, închide votul și se adoptă cu 51 de voturi pentru 3 împotrivă. Și acum ultimul vot. Punctul 13. Acordul cadru dintre UE și statele membre ale acesteia pe de o parte și Republica Corea pe de altă parte pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la UE. Doamna Saifi este raportor. Doriți să ne spuneți ceva? Nu. Ce păcat. Atunci putem trece direct la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. <coughs> și se adoptă cu 57 de voturi pentru, 3 împotrivă. Mulțumim, uh, dragi colegi! Am parcurs uh, toate voturile, în cea am economisit 10 uh, minute. Doamna ministru este deja pe drum. Acum va fi cu noi doamnă ministru pentru afaceri externe din Norvegia, ar fi frumos dacă ați putea rămâne. Right, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, este exact ora 10. E o mare plăcere și onoare pentru noi toți să-i urăm bun venit doamnei Ine Eriksen Săraide, ministru pentru afaceri externe al Norvegiei. Bun venit în comisia noastră. Mi-aduc aminte că și predecesorul dumneavoastră a fost la noi în comisie. E o plăcere întotdeauna să avem un schimb de opinii cu reprezentanța ai guvernului norvegian, care este activ în atât de multe teme regionale și globale. Nu cred că trebuie să vă spun prea multe despre legăturile noastre bilaterale foarte strânse. Cred că nu există țară în Europa cu care să avem relații atât de strânsă, strânse, care uh, se extinde de la PESC până la PSAC, cooperare în domeniul energetic, teme globale și regionale precum migrația, dezvoltare durabilă, schimbări climatice și o poziție pe Rusia, care este susținută de asemenea. Ce vom discuta astăzi cred că colegii ar fi foarte interesați să afle cum anume intenționează Norvegia să își continue politica în zona arctică. Greutatea geopolitică a acestei zone a crescut uh, în permanență în ultimul timp. De asemenea, am dorit să aflăm uh, despre cooperarea cu Norvegia în uh, zona limitrofă a Europei, precum Balcanii Occidentali, Orientul Mijlociu sau uh, procesul de pace din Libia. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație. Am mai fost o dată mai de mult aici Însă, la momentul acela erau doar două persoane și mi-aduc aminte și de pe vremea când eram uh, președinte al Comisiei de Afaceri Externe și atunci vizitam cu regularitate Parlamentul European. Așa cum ați spus și dumneavoastră, din 1994, când am votat împotriva aderării, am început uh, un proces de integrare cel mai masiv, practic, uh, al unei țări care se află în afara UE și am ajuns la acordul pe care îl cunoașteți. De fapt, am respins, am respins această aderare de două ori, în 72 și în 94, dar n-am respins niciodată cooperarea europeană. Avem legături strânse din punctul de vedere al valorilor și din punct de vedere al geografiei. Securitatea și prosperitatea noastră sunt interdependente. Provocările europene sunt în același timp și ale noastre și viceversa. Noua platformă guvernamentală a noastră arată că uh, politica norvegiană începe în Europa. Colegii mei și cu mine am vizitat deseori Bruxelles și uneori chiar de câteva ori pe lună. Un exemplu al cooperării noastre este tocmai uh, faptul că avem 20 de secretari de stat care în acest moment se află pe aici prin clădire și au tot felul de audieri la Parlamentul European. Da, secretar de stat. Aș începe prin a face câteva comentarii legate de venirea mea aici. În ultimele decenii, Norvegia și partenerii internaționali au făcut eforturi considerabile pentru a ajunge uh, la un proces de pace uh, durabil în Orientul Mijlociu. Și după acordul de la Oslo din 1993, am înființat uh, comisia pe care o prezidăm din 1993 și pe care o cunoașteți. Avem o cooperare foarte strânsă cu actori regionali și cu UE. Tocmai de aceea este uh, minunat faptul că avem această întâlnire de primăvară a comisiei noastre ne vom întâlni, după cum spuneam, și obiectivul este să ne punem de acord asupra unor obiective strategice care să întărească instituțiile estiniene și să crească dezvoltarea economică, inclusiv în fâșia Gaza, unde situația este uh, mai grea. Trebuie să ne pregătim și pentru negocieri politice, pentru că în ultimii patru ani nu a existat un dialog direct, deci acesta trebuie relansat, dar avem nevoie de un punct de plecare bun. Când uh, ne-am întâlnit pentru o ședință extraordinară a comisiei noastre, pe 21 ianuarie, tot la Bruxelles, a fost uh, prima întâlnire între cele două părți uh, de la uh, declarația făcută de administrația Trump, aceea de a muta ambasada la Ierusalim. Nivelul de uh, participare, atmosfera bună uh, pe care o avem, ne arată că acest mecanism este unul extrem de relevant, de fapt unul dintre puținele pe care le avem pentru a face ca uh, părțile și uh, comunitatea donatorilor să se așeze la aceeași masă a negocierilor. Obiectivul este acela de a ajunge la acea soluție negociată cu două state. Obiectivul esențial este acela de a face progrese, de a promova dezvoltarea economică și de a întări instituțiile palestiniene. Comisia este singurul for internațional în care participă cele două părți, în care se implică și comunitatea internațională și donatorii. Chiar săptămâna aceasta, conflictul sirian a ajuns la cel de-al al optelea an și uh, situația uh, groaznică de acolo ne arată că uh, războiul nu este nici pe departe terminat. Cu toții considerăm că Consiliul de Securitate trebuie să găsească uh, o soluție umanitară, să facă o pauză, pentru că este foarte greu să se ofere ajutor umanitar pentru a evacua răniții și, bineînțeles, și pentru a proteja civilii. Atunci când s-a învins din punct de vedere militar ISIS, lucrurile însă nu s-au schimbat pentru că luna trecută s-a ajuns la o escaladare a violențelor, în special în părțile din nord-estul Siriei. Internaționalizarea conflictului este de asemenea îngrijorătoare. Situația din Afrin, de la Idlin, sunt preocupante pentru noi și ofensiva turcă, de asemenea, pentru că condițiile sunt greu de prevăzut. După cum știți, nevoile umanitare sunt masive. 30,1 uh, uh, milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar și avem deja 5,5 uh, milioane de refugiați. În ultimii 8 ani, Norvegia a oferit în jur de 1 miliard de euro pentru această criză și la conferința din 2016 am promis 1 miliard de euro în următorii 4 ani pentru ajutor umanitar. Deci doar pentru anul 2018 avem prevăzuți 220 de milioane de euro pentru Siria și țările vecine. În primul rând pentru ajutor umanitar și educație, care să ajungă în primul rând la femei și fete. Susținem pe deplin eforturile de uh, intermediere făcute de Națiunile Unite și suntem alături de Uniunea Europeană pentru a nu face angajamente de reconstrucție a Siriei până nu avem un proces uh, politic clar. Dacă trecem spre zona Sahelului și a Africii de Nord, avem uh, uh o cooperare foarte strânsă cu țările din regiune, mai mult acum uh, cu Mali, Niger, Tunisia. Luna trecută am deschis și ambasada noastră la Bamako. Situația din Libia și din Mali a destabilizat regiunea în ansamblul său. Securitatea în Africa de Nord și în regiunea Sahelului este importantă pentru securitatea europeană. Lupta împotriva extremismului, a rețelelor de trafic transfrontalier, toate acestea depind de nivelul de stabilitate și cooperare. Pacea este esențială pentru dezvoltarea durabilă, pentru investițiile în sectorul privat și pentru ocupare. Toate acestea reprezintă elemente esențiale în regiune. Vom susține uh, forța comună din regiunea Sahelului, a G5, pentru a respecta dreptul uh, internațional. Și ne vom, ne uh, vom continua eforturile în cadrul MINUSMA și vom asigura rotația forțelor militare internaționale care a fost inițiată de Norvegia. Salutăm de asemenea faptul că UE s-a implicat cu rol de lider în regiune. Crizele și conflictele în vecinătatea Europei cresc uh, migrația către Europa. Și noi suntem uh, uh, implicați în răspunsul oferit pe tema migrației, dincolo de cooperarea din Schengen. Este necesar pentru a ajunge la o soluție durabilă. Pe lângă respectarea angajamentelor internaționale, este important pentru noi și Pactul Global pentru Migrație. Salutăm de asemenea uh, grupul de lucru UE Națiunile Unite pentru a proteja migrație, migranții, pentru a um, oferi protecție internațională celor care au nevoie și pentru facilitarea returnării. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă în Libia cu centrele de detenție și susținem și uh, proiectele din fondurile fiduciare europene care sunt acordate în special categoriilor cele mai vulnerabile. Respectând uh, standardele DAC și OCDE, vom putea merge mai departe. Norvegia a oferit uh, um, loc pentru 2100 de refugiați, dintre care 300 vor fi evacuați din Libia și aceasta um, în cooperare cu un altul comisariat pentru refugiat al ONU. Să trecem acum la zona Balcanilor. Am văzut cum criza migrației din 2015 a dus uh, la uh, punerea în valoare a slăbiciunilor instituționale și de altă natură. Există provocări sociale și economice în regiune și problema migrației, uh, care este interconectată. Stabilitatea și prosperitatea în Balcanii Occidentali este esențială pentru Europa. Tensiunile și conflictele politice și de natură etnică sunt uh, ușor trecute la nivel transfrontalier. În regiune e nevoie de un angajament foarte clar din partea UE și documentul recent al Comisiei este unul care vine la timp și Norvegia este absolut de acord cu prioritățile stabilite. Salut rolul Parlamentului European, un rol esențial de altfel în ceea ce privește Balcanii Occidentali și rapoartele de progres pe țară la care lucrează Comisia, vă asigur că vor fi citite cu mare interes și în afara Comisiei dumneavoastră și din câte am înțeles și colegul meu din Kosovo va veni aici în această dimineață și veți avea oportunitatea să discutați despre relația cu Kosovo în detaliu. Implicarea europeană este esențială pentru regiune și pentru viitorul și prosperitatea întregii Europe. Norvegia are un rol activ de susținere. În 2018 vom dubla uh, schema de asistență pentru uh, Uh, Balcanii Occidentali pentru a ajunge la 33 de milioane de euro. Statul de drept, uh, securitatea, reconciliarea, um, dezvoltarea economică sunt priorități pentru noi. Susținem și investițiile în proiecte de infrastructură prin cadrul de investiții în Balcanii Occidentali. Dacă ținem cont de angajamentul considerabil pe care îl avem în regiune, de prioritățile și acțiunea noastră complementară, sunt convinsă că avem o marjă de cooperare foarte bună cu UE pe viitor. Deci acum facem un salt uriaș spre zona arctică. Arct Zona arctică este o parte importantă a țării noastre. Cam 10% din populația norvegiană se află acolo. Acolo uh, își dezvoltă afacerile, își uh, văd de viața de familie și uh, locuiesc. Arcticul este o chestiune care este importantă pentru întreaga Europa. Lumea este în schimbare și Arcticul este într-o schimbare și mai rapidă, uh, în special din punct de vedere meteorologic. Și pentru a ajunge la un echilibru bun între utilizarea și conservarea resurselor, e nevoie de cooperare la nivel științific. Noi salutăm contribuția esențială reprezentată de oameni de știință europeni pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în regiune o regiune caracterizată de pace, stabilitate și cooperare internațională și vrem să continue așa. Respectarea dreptului internațional, a dreptului mărilor, este esențială și este de altfel norma în regiune. Consiliul Arcticului, cooperarea în zona Mării Barents și dimensiunea nordică vor reprezenta canale de comunicare deschisă. Consiliul Arcticului este organismul internațional esențial pentru uh, chestiunile din regiune. Noi l-am susținut, îl vom susține în continuare. Avem uh, uh, și statutul de observator permanent pentru UE, pe care îl vom susține pe viitor. Știm că Parlamentul a fost foarte interesat uh, de uh, această chestiune în ultimii ani și politica UE în acest domeniu se reflectă în rezoluția pe care Parlamentul a adoptat-o anul trecut. Măsurile pe care Comisia le-a luat pentru a înființa un forum pe tema Arcticului sunt demne de salutat. Noi uh, cooperăm în acest domeniu cu Federația Rusă, Federația Rusă care este vecinul nostru și actor global în același timp. În calitate de vecini avem o cooperare bilaterală pe chestiuni practice de interes reciproc și aici se includ o serie foarte mare de domenii în care cooperăm. Domeniul cel mai important de cooperare este pescuitul și uh, resursele halieutice de cod în regiune, de asemenea contactele people-to-people -people, care sunt importante pentru a asigura uh, viața în nord. Pe de altă parte, ne susținem valorile și o facem împreună. Suntem îngrijorați de tendințele autoritare din Rusia, în special față de societatea civilă și în ceea ce privește drepturile omului. Am prezentat îngrijorările noastre la nivel bilateral, dar și multilateral. Am vorbit uh, uh recent despre atacul de la Salisbury și uh, am discutat cu Boris Johnson pe această temă. Noi suntem alături de partenerii noștri. Norvegia are niște măsuri restrictive care sunt aliniate perfect cu UE. Pachetul de susținere pentru Ucraina uh, este de în jur de 20 de milioane anual și, pe lângă susținerea reformelor în Ucraina, oferim și ajutor umanitar susținut și o vom face și în continuare la nivel bilateral și pe teme economice. Câteva cuvinte acum legate de Brexit. Brexitul nu va schimba în niciun fel relația Norvegiei cu UE. Este o declarație pe care o repet deseori și în Norvegia, pentru ca toată lumea să înțeleagă că relația noastră va rămâne aceeași. Salutăm faptul că Parlamentul European a subliniat uh, rolul special al acordurilor de cooperare și al uh, statului, statelor EFTA. Noi dorim să menținem această legătură directă și, uh, practic, cheia relațiilor noastre este acordul de cooperare, care ne dă acces pe piața unică și oferă același cadru de reglementare ca celelalte state membre. Acordul oferă un cadru previzibil și stabil pentru relațiile Norvegiei cu statele membre. Prin acest acord și prin granturile norvegiene facem contribuții pe termen lung la o mai mare integrare europeană și pentru a reduce disparitățile în statele membre. Contribuim și cooperăm, ceea ce înseamnă că noi, alături de alte state EFTA, sau care au astfel de acorduri, nu suntem niște state obișnuite, ordinare. Însă Brexitul e clar că va schimba cadrul relațiilor noastre cu Regatul Unit. Acordul la care s-a ajuns ieri între uh, domnul Barnier și domnul Davis este un, semn, uh, un semnal pozitiv pentru noi și orice cadru uh, care va fi stabilit pentru viitor este esențial pentru UE, pentru Regatul Unit și pentru Norvegia. Și acum Aș vrea să mă refer la domeniul dumneavoastră de activitate, politica comună de securitate și apărare. Președintele Tusk a spus că uh, Regatul Unit și UE se confruntă cu amenințări de aceeași natură și că e nevoie de o cooperare întărită pe această temă. Cooperare care include și țările ei și Norvegia. Pe măsură ce se dezvoltă politica de cooperare în domeniul securității și apărării, Trebuie să strângem consultările cu țări precum uh, Norvegia. Dorim ca Uniunea Europeană să-și întărească capacitatea pe această temă, pentru că aceasta va duce la întărirea securității pentru UE și, prin urmare, pentru Norvegia. Este de un interes deosebit pentru noi să cooperăm cu statele membre în acest domeniu. De aceea este de adevăratele uh, vital să avem un cadru bun de cooperare și pot să vă spun, pentru că am fost timp de patru ani ministrul pentru apărare, cooperarea uh, cu NATO la ora actuală este mai bună decât în trecut, ceea ce este un lucru de remarcat. În concluzie, pot să spun că ne dorim o cooperare strânsă și apropiată cu UE. Noi, norvegienii, vom face față în continuare provocărilor din Europa și din lumea întreagă ca parteneri apropiați. Vă mulțumesc! Thank you, Minister. Mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Acum avem timp și pentru dezbatere, ceva mai mult de jumătate de oră și Aș începe prin a vă informa că în această dimineață biroul lărgit al Comisiei AFET a decis că vom călători în frumoasa dumneavoastră țară în luna august într-o misiune comună AFET și SEDE. Plănuim să mergem la Oslo și apoi să călătorim cât se poate de spre nord. Bineînțeles, aspectul principal al discuțiilor purtând asupra cooperării noastre în materie de securitate colegii noștri care se ocupă de Brexit și cred că majoritatea dintre noi sunt într-un fel sau altul um, implicați în Brexit. și imaginează cu ușurință ce des se utilizează formula modelul norvegian. În mod regretabil, britanicii nu doresc să urmeze acest model. Ați atins multe subiecte și mulți colegi doresc să intervină. Mai întâi din partea PP, domnul Galar. Mulțumesc foarte mult bun venit în comisia noastră. Dacă n-aș fi știut că Norvegia nu face parte din UE, ascultându-vă discursul, ă, cine ar fi putut înțelege că sunteți un membru UE foarte harnic și diligent. Ă, ce privește Brexit, vă bucură poziția în care ne aflăm astăzi. Noi ne dăm seama că Norvegia așteaptă ă, finalizarea acordului dacă nu sunteți membru UE, nu înseamnă că nu faceți parte din spațiul economic uh, european și uh, nu sunteți cu nimic mai prejos decât statele membre. Ar fi nefiresc să nu vă preocupe situația uh, Brexitului. Am o întrebare, pentru că v-ați referit la zona arctică și la cooperarea cu Rusia în această zonă. Uh, dacă e să comparați cooperarea Consiliului Arcticii de astăzi și de acum câțiva ani, e impresia dumneavoastră că Rusia dorește să utilizeze acest organism pentru a arăta că totul merge ca înainte, este un fel de business as usual, sau uh, dezvoltă o atitudine mai agresivă, mai ezitantă, poate. Și tot despre Consiliul Arctic, în regiune, ca atare, există o prezență militară? Cum evaluați situația? Rușii au dreptul să fie prezenți la Spitsberg oară pentru scopuri științifice, dar sunteți siguri că aceste scopuri sunt strict științifice, că cercetarea care se derulează pe teren e strict științifică sau vă temeți de, și de o prezență militarizată pe acest teritoriu? Acum, în ce privește relațiile dumneavoastră bilaterale, ați avut acum doi ani, cred, un eveniment unde refugiați au, ve- refugiați au venit cu bicicleta care s-au organizat dinspre Rusia spre Norvegia și au intrat cu bicicleta. Aveți un acord cu Rusia pentru a preveni uh, astfel de um, incidente neprietenoase sau pur și simplu sunteți foarte vigilenți pentru eventuală repetiție? Mulțumim, domnule Galer. Doriți să răspundeți la fiecare întrebare sau la pachet? Ma, pot să accept mai multe întrebări deodată. Atunci, domnul Can, partea grupului este și da. Mulțumesc, domnule președinte. O salut pe doamna ministru. Am petrecut uh, mult timp în frumoasa dumneavoastră țară, când am fost foarte tânăr și vreau să vă întreb, pentru că ați discutat cu ministrul de externe al Marii Britanii, Uh, apropo de atacul de la Salisbury. În această conversație ați atins problema Brexit? Care e opinia dumneavoastră? Eu continui să cred că e un dezastru Brexitul și mi-aș fi dorit foarte mult să rămânem în UE. Ce credeți despre Uh, Marea Britanie dacă modelul uh, afilierii la spațiul economic european este unul de urmat și aș fi curios cum mi s-a părut conversația pe care ați avut-o cu ministrul nostru de externe, care cred că încă se iluzionează, încă nu înțelege ce se întâmplă cu Brexit. Ați vorbit despre o serie întreagă de uh, politici externe inclusive la nivel global cum vedeți viitorul și cum vedeți viitorul, mai ales după atacurile îngrozitoare ale lui Breivik în țara dumneavoastră? Cum reacționează societatea norvegiană? În fine, pe tema abrogării anumit anumite, în anumite legislații privește căsătoriile, în special între veri, uh, care e situația cu abrogarea acestei uh, legi? Președintele, poți să repeți despre ce lege vorbești? E vorba de legea căsătorilor. Te rog, e, e greu de înțeles. E vorba de căsătoria între verii. Ah. Yeah. Oh, se pare că în societatea norvegiană e o mare problemă aceasta. Multe persoane pe care le cunosc mi-au vorbit despre abrogarea acestei legi a mariajului între veri. Doamna Fotiga, președinta subcomisiei SEDE. Stimată doamnă, bun venit în Parlamentul European la această ședință a Comisiei AFET suntem foarte conștienți de rolul Norvegiei, atât în cooperarea cu UE, în ce privește politica de securitate și apărare comună. Adesea primim în ședințele noastre colegi din Norvegia și dialogăm în mod constant astfel de teme și doresc să felicit rolul pe care Norvegia îl joacă în această cooperare cu noi în multe domenii. Cred că dezbaterile actuale despre cooperarea dintre UE și NATO în ce privește securitatea și apărarea este foarte important așa cum arată și Norvegia, mai ales după summitul de la Varșovia. Întrebarea pe care uh, vreau să vă adresez a fost lansată deja de colegul Galer, se referă la zona arctică. Aș lărgi un pic uh, însă discuția și aș vrea să știu ce credeți despre eventuala militarizare, nu doar a arcticii, ci și dacă ne uităm ceva mai la sud, Kaliningrad, practic speranțele noastre scad în ce privește o perspectivă de pace pentru Marea Baltică. Am văzut după anexarea crimei ce s-a întâmplat. În jurul Kaliningradului există o militarizare puternică a zonei și încă și mai la sud, până în Orientul Mijlociu. Ce credeți despre posibilitățile de a pune în sfârșit în aplicare rezoluția 2401 a Consiliului de Securitate al ONU pentru o încetare a focului rapidă în Siria. recunosc rolul pozitiv uh, și uh, consecvent pe care Norvegia îl are în procesul de pace din Orientul Mijlociu și tocmai de aceea aș vrea să vă întreb ce credeți despre aspectele de educație în Palestina și nevoia de a analiza curiculumul uh, zonei autonome pentru a eradica posibilitățile de glorificare a Uh, tinerilor șahizi. Eu cred că este un aspect foarte important. Vă mulțumesc foarte mult. Ana Fotiga, for the Green Group. Acum în numele verzilor, domnul Valero. Thank you very much, but I would like to address my colleague from... Doamna Valero, aș dori să mă adresez colegei în limba suedeză. Svenska. Eu eh, har en fråga kring, eh, kring am o întrebare în ce privește zona arctică. Așa cum ați spus, odată cu efectele schimbării climatice, efectele dezastruoase uh, uh, se fac simțite pentru noi care trăim în nord, dar și pentru alții și poate chiar mai mult pentru alte zone ale globului. Ne aflăm într-o situație în care Norvegia are zăcăminte de petrol. Uh, forajul mare, la mare adâncime, este pus sub semnul întrebării pentru că e foarte uh, costisitor, foarte periculos și știu că a existat o hotărâre a curții o decizie în favoarea guvernului Uh, practic, au fost acuzate toate aceste practici de foraj la mare adâncime în mare. Pentru a salva zona arctică, trebuie să ne asigurăm că petrolul rămâne în zăcământ, acolo unde e azi și studiile făcute în Norvegia arată că mulți norvegieni, de fapt, spun că petrolul trebuie să rămână acolo unde e, adică în zăcăminte. Să nu fie, deci, uh, exploatat. Ce se întâmplă în momentul de față um, cu aceste foraje în Marea Arctică, mai ales în contextul actual? Vedem ce se întâmplă în zona Golfului, Golful Mexicului, bună oară. Uh, practic, dacă intervine un accident, nu se poate stopa forarea. Am văzut ce s-a întâmplat de data recentă Dar țările UE au fost deosebit de tăcute pe acest subiect, atât statele membre cât și UE ca atare. Mm, vedeți o implicare a statelor NATO sau a altor țări? Nimeni, practic, <clears throat> nu spune nimic. Nimeni nu condamnă situația. Nimeni nu condamnă Turcia pentru ceea ce face. Norvegia are poate o poziție mai flexibilă și se poate exprima diferit față de noi toți ceilalți. Iată de ce aș vrea să știu ce spune Norvegia despre această situație. Care sunt de asemenea planurile dumneavoastră de acțiune în acest sens? Mulțumim, doamnă Valero, spune președintele. Mai sunt uh, doi vorbitori. Fostul președinte al Comisiei AFET, domnul Elmar Brock, din Germania. Nice to see you again remember well. Mulțumesc foarte mult! Îmi amintesc cu plăcere o discuție pe care am avut-o câteva ani în urmă la Oslo și aș vrea în întrebarea mea să combin tema de securitate cu Brexit. La negocieri trebuie să găsim un acord special cu Marea Britanie în ce privește politica de securitate, mai ales după PESCO. Și să vedem în ce fel putem invita Marea Britanie să ia parte la misiuni proiecte, achiziții publice, spre exemplu, și așa mai departe. Și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri, pentru că vă veți fi confruntat cu situații similare în care uh, Norvegia, ca țară NATO, a putut participa la astfel de acțiuni. Ne puteți face propuneri în această direcție. E limpede că nu puteți lua parte în tot ce ține de guvernanță Însă primul dumneavoastră ministru a spus cu câteva săptămâni în urmă că în negocierile pe Brexit Marea Britanie, care nu dorește să-și să îndeplinească uh, obligații precum Norvegia îndeplinește în uh, piața internă a fost o, o, o observație extrem de importantă pentru noi și poate ne puteți da mm, idei uh, suplimentare în această direcție ca să vedem cum tratăm negocierea pe Brexit. Mulțumim, Merman Brock și în fine domnul Alois Peterle din Slovenia. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna ministru, pentru cuvintele dumneavoastră foarte clare și foarte prietenoase și vreau să vă spun că recent am discutat cu un politician dintr-o țară care nu e atât de departe de Bruxelles precum Norvegia și l-am întrebat care e atitudinea țara lui despre Ucraina și mi-a spus, Alois, e atât de departe de noi. Și mă bucur că Norvegia consideră că nimic nu e prea departe de, um, de țara dumneavoastră. Vă gândiți chiar și la uh, Balcanii de uh, vest și mă bucur această atenție. Ați mai spus că împărțim geografia, dar și valorile și m-aș bucura ca și alții să poată să uh, formuleze o astfel de frază. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Dragi colegi, doamnă ministru, înainte de a vă da cuvântul pentru a răspunde tuturor întrebărilor, um, uh, aș vrea să vă vorbesc despre vizita pe care am avut-o în Slovenia la um, misiunea NATO. Norvegienii erau prezenți acolo și încă o dată am putut vedea cu ochii mei excelenta colaborare pe care o avem cu țara dumneavoastră în cadrul NATO. Uh, Mai mult decât atât, cum colegul nostru tocmai a spus, ascultându-vă, Norvegia pare să fie un membru UE mai bun decât anumite state membre. Vă rog, aveți cuvântul pentru a ne răspunde. Mulțumesc. Am să încerc să vă răspund la cât mai multe întrebări. Mai întâi, uh, trebuie de pe acum să vă spun bun venit în Norvegia în luna august. Ne vom bucura nespus să vă primim acolo. Și e o perioadă foarte bună luna august să mergem cât mai în nord. Cred că vom avea o excursie excelentă. Mă bucur de asemenea să văd la nivel de țară, dar și la nivel NATO, ce bună cooperarea um, cu o țară precum Lituania. Uh, Uh, suntem alături de Lituania, așa cum am făcut-o de zeci de ani în orice context internațional. Cooperarea noastră să devină mai puternică, mai adâncă și chiar cred, revenind la ce spuse de Armand Brock, cred că putem vedea că atunci când Uniunea Europeană accelerează eforturile sale, uh, PESCO și uh, cheltuielile cu apărarea sporesc în multe state membre. Asta e pentru a asigura nu doar securitatea spălta cetățenilor fiecare, ci vorbim de uh, securitatea comună continentului nostru, bazându-ne pe aceleași valori. Uh, Altfel nu am fi capabili să ne trimitem soldații în operații externe dacă nu am avea aceste valori comune la bază, astfel încât să ne apărăm unii pe alții. Iată despre valori. Ca să iau acum întrebările în ordine. Domnul Galer. Brexit și Consiliul Arctic. Impresia mea limpede e că la Consiliul Arctic, cooperarea se derulează foarte bine cu toți membrii și cu toți observatorii. Și a rămas o cooperare bună după 2014 și cred că trebuie să ne străduim cu toții ca să rămână așa. Au avut, existat discuții dacă ar fi potrivit sau nu să preluăm la Consiliul Arctic problemele mai severe de securitate. Eu aș zice că nu temele de securitate vor fi discutate altundeva decât la Consiliul Arctic, pentru că aici e vorba de cooperare în regiune, o cooperare foarte importantă pentru multe țări, multe regiuni. Și lucrurile trebuie să rămână ca atare, pentru că acest Consiliu chiar funcționează, e nevoie de astfel de organizație unde lucrurile funcționează adecvat. Când vine vorba de o eventuală acțiune militară sporită a Rusiei în regiune. Pe de parte, da, multe baze se redeschid, baze care au fost închise, unele chiar de zeci de ani. Uh, unele, e adevărat, e pentru motive civile, pentru că există prea puțină infrastructură. E nevoie de șosele, e nevoie uh, de infrastructură. Însă alte baze, în mod evident, sunt deschise pentru scop militar. Și altceva mai constatăm, anume o acțiune, uh, scheme de acțiune recurente în multe zone și nu neapărat în nord, ci în zona Mării Baltice vedem uh, atitudini mai agresive, de exemplu planuri de zbor. Um, e de văzut că nu doar prin mijloace militare se întâmplă acestea, ci constatăm că există o activitate sporită în ce privește propaganda, mesajele transmise, activități de informații uh, și ni se oferă evaluări foarte deschise din partea serviciilor de informații despre astfel de lucruri. Chiar de data recentă, la sfârșitul februarie, uh, actori uh, de, din sectorul de informații din Rusia și China sunt operativi în zona. Domnul Cara întrebat despre um, aderarea Marii Britanii la spațiul economic european. E un punct pe uh, agenda din cauza ce se întâmplă în Marea Britanie și dacă ascultăm uh, discursul Terezei May de pe 2 martie, a fost foarte clar că ce privește Uniunea Vamală și piața internă uh, vor rămâne. Sunt două um, condiții sine qua non pentru apartenența la spațiul economic european. Vorbim de o piață de aproape jumătate de miliard uh, pentru uh, mediul de afaceri și vorbim aici de predictibilitatea puterii economice, deci e vital pentru noi toți. Uh, cam 80% din exporturile noastre merg spre UE și sigur că ne-am bucurat să ne asigurăm de integritatea pieței unice. Asta înseamnă foarte mult pentru noi, la fel ca și pentru celelalte țări. Acum, în ce aceste mariaje între verișori, da, e o temă pe care o analizează guvernul, o decizie încă nu a fost luată, dar se dezbate de ceva timp în ce fel se va finaliza această dezbatere, nu știu, dar e adevărat, e o temă care uh, aduce cu sine mult activism, nu doar în Norvegia, dar și în alte țări. Acum, în ce privește cooperarea, în ce privește politica de apărare și securitate comună, dar și în relația UE-NATO, cred că am răspuns parțial când vorbeam de activitatea militară rusă. În ce privește punerea în aplicare a rezoluției citate a Consiliului de Securitate. ONU, eu nu sunt foarte surprinsă că e dificil ca acea rezoluție să devină realitate, pentru că trebuie să există voință din partea tuturor părților pentru acea încetare a focului și în momentul de față se pare că uh, Cetarea focului a durat doar uh, pentru câteva ore și doar câteva coridoare umanitare au fost deschise, puține misiuni medicale au reușit să pătrundă pe teren. Se vorbește de aproximativ 50 de evacuări medicale, ceea ce uh, este incomparabil mai puțin cu nevoile de pe teren. Vorbim în special de femei și copii care sunt blocați pe coridoarele care ar trebui să îi scoată din estul uh, Huta. Situația e gravă, tristă și nu putem decât să uh, cerem în mod repetitiv și ferm respectarea rezoluției Consiliului de Securitate ONU pentru a uh, înlesni situația oamenilor blocați pe teren. În ce privește uh, procesul de pace în Orientul Mijlociu și aspectele ce țin de educație. Noi lucrăm foarte mult și cu UNRWA pe această temă. Acum suntem într-o fază de evaluare a curicumului, atât pentru clasele mai mici, cât și pentru cele mai mari. Cred că curicumul pentru clasa a patra e finalizat. Acum vorbim de clasele 5-11, analizăm această programă școlară și ambele părți trebuie să se asigure că cei mai mici copii, cei care merg la școală, nu trebuie să fie influențați de niciuna dintre părți. Căutam cuvintele. Um, deci, tinerii copii nu trebuie să fie încurajați să utilizeze uh, mesaje de ură, pentru că dacă cei mici uh, utilizează un limbaj bazat pe ură, va fi extrem de dificil ca pe termen lung să se poată derula un proces de pace. The Arctic World. În ceea ce privește zona arctică, una din observațiile interesante vis-a-vis -vis de schimbările climatice constatate în zona arctică este că Uh, nu provine din Arctică, ci din alte locuri, dar efectele se văd mai timpuriu în zona arctică. De aceea există un laborator acolo pentru a cerceta lucrurile și pentru a găsi soluții de a prognoza ce se întâmplă în restul lumii atunci când este vorba de schimbări climatice. După cum știți, din 79 încoace, am uh, efectuat uh, operațiuni de explorare gaze foarte uh, durabile acolo. E important să facem acest lucru și de aceea anumite zone nu sunt deschise pentru foraje pentru că sunt foarte vulnerabile. Însă când efectuăm foraje, o facem cu respectarea mediului înconjurător și vom continua în acest sens atunci când este vorba de extracția resurselor naturale și în special a celor neregenerabile, trebuie să ne asigurăm că nu au loc accidente și că mediul și împrejurimile nu sunt afectate mai mult decât ar putea susține. În ceea ce privește întrebarea legată de Afrin, în Parlamentul Norvegiei susțin în fiecare an o declarație cu privire la politica externă și în acest an am spus că guvernul Norvegiei este foarte preocupat de nivelul de activitate afișat de guvernul turc. De asemenea, trebuie reamintit tuturor părților că există reguli stabilite în ceea ce privește proporționalitatea Asta și în uh, sensul susținerii legislației internaționale cu privire la ajutor umanitar. De asemenea, am uh, apelat la prudență și, și reținere. Știm că există provocări în acea zonă de mai mult timp și că există și preocupări legitime de securitate, însă totul trebuie făcut într-o manieră proporțională. Iar escaladarea la care am asistat în ultimele zile ne oferă alt motiv de preocupare, pentru că în ultimele 3-5 zile am asistat la un astfel de fenomen uh, al escaladării situației. Cooperarea în ceea ce privește politica externă și de securitate a fost întotdeauna importantă pentru noi și cu instrumente noi, precum PESCO, PADRE și EDP, analizăm noi modalități de cooperare. Am avut legături cu Agenția Europeană în domeniul apărării de ani de zile. Suntem, cred că, cel de-al șaptelea contribuitor net și suntem un partener activ. Însă ne-am dorit de asemenea să găsim uh, soluții pentru a participa în cadrul unor proiecte din PESCO. Nu știm cum anume vor evolua lucrurile și până atunci nu vom putea spune foarte clar cum anume va funcționa sau ce cooperare ne dorim, dar și înainte de uh, noua for- formulă de politică în domeniul apărării, aveam foarte mult interes în această cooperare. În orice caz, trebuie să găsim o bună divizare a activității între NATO și uh, PESCO n-ar trebui să ne suprapunem. Trebuie să analizăm foarte clar ce mm, atribuții sunt mai bine deplinite la nivel NATO și ce atribuții mai bine la nivel UE, după aceea să fie luate deciziile. Am mai discutat cu Comisia și despre participarea noastră în acțiunile pregătitoare în ceea ce privește cercetarea în domeniul apărării Um, cred că suntem singura țară terță care participă în acest sens prin intermediul sau în baza acordurilor uh, SE. Dar ne-ar place să participăm și în programul industrial pentru că multe resurse se investesc în cercetare, dar pentru a beneficia sau a profita e bine să particip și în programul industrial. Până acum n-am găsit o soluție, vorbim cu diferite state membre, uh, și cu Comisia pentru a găsi o modalitate de soluționare, pentru că ar fi foarte interesant, dar cred că relevant și pentru UE de a ne avea uh, ca parteneri și pe programul industrial, dat fiind faptul că oricum suntem parteneri și pe partea de politică de apărare. Acum, în ceea ce privește Ucraina, aș dori să reiterez că ceea ce facem în cadrul cooperării cu UE la nivelul NATO și în bilateral cu Ucraina este foarte important pentru a încuraja procesul de reformă. Vrem să ne asigurăm că tot ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei poate fi oarecum soluționat prin sprijin umanitar, însă important este totuși să ne păstrăm uh, unitate în ceea ce privește valorile pe care le apărăm. Am sesizat pe alocuri că am, există o anumită oboseală în ceea ce privește tema Ucrainei, dar uh, estul Ucrainei, într-adevăr, reprezintă o încălcare a legislației internaționale, de aceea noi am luat măsuri și susținem Ucraina în această situație dificilă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Dacă mai există alte întrebări, comentarii din partea dumneavoastră, din sală, văd că nu este cazul. De aceea, în numele Comisiei noastre pentru afaceri externe, aș dori să vă mulțumesc pentru participare. Mult succes în continuare în cadrul vizitei uh, din Bruxelles. Uh, am aflat multe despre constelația politică din Norvegia. A fost foarte interesant. Uh, vom ști dacă guvernul a trecut votul de încredere sau nu. Mult succes în continuare și vă rog să continuați această bună cooperare cu Uniunea Europeană. Cred că am avut un excelent schimb de opinii. Mulțumesc uh, foarte mult la rândul meu, mulțumesc pentru invitație. So, ladies and gentlemen. Așadar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, continuăm reuniunea Comisiei noastre pentru afaceri externe. Aș dori să urez bun venit acum primului vicepreședinte, vice și ministru de afaceri externe al Republicii Kosovo. Sper că pronunț corect domnul Beget Pazzoli. Bun venit! Domnule ministru, în comisia noastră, bun venit în Parlamentul European. Este o onoare și plăcere de a vă avea aici, printre noi. De asemenea, aș dori să urez bun venit domnului ambasador, domnul Bernard Nicai, care este un uh, invitat obișnuit în Parlamentul European. Domnule ministru, ca introducere, o Balcanii Occidentali constituie o parte importantă a activității cotidiene a comisiei noastre. Unii dintre colegii noștri, inclusiv raportorul pe Kosovo, Igor Șoltes și nu doar dânsul, suntem printre cei care ne ocupăm uh, cel mai mult de activitate și relație cu cele șase state din Balcanii Occidentali, Parlamentul European acordă o mare importanță procesului de transformare din această regiune. Parlamentul European insistă asupra procesului de aderare inclusiv, care să includă toate cele șase state din Balcanii occidental, nuanțat în funcție de nevoile partenerilor noștri. Kosovo face parte din procesul de extindere și este susținut de către noi pe calea sa către Uniunea Europeană. Domnule ministru, strategia pentru Balcanii Occidentali pe care Comisia a prezentat-o acum câteva săptămâni, în opinia mea, transmite un mesaj de sobrietate, reflectând faptul că trebuie făcute eforturi mai mari pentru a avea efecte pozitive în regiune în general și în Kosovo în mod particular. Am uh, aflat din partea unor concetățeni uh, dumneavoastră că ați intrat în politică din sectorul privat cu o abordare uh, <clears throat> activă și aveți uh, astfel o abordare de a încerca să găsiți soluții practicabile. Și, și în plus uh, vreți să fiți un partener credibil și pentru toată lumea. Uniunea Europeană este un partener uh, de încredere și care vă susține demersurile dumneavoastră. Vreau să vă invit, domnule ministru, să vă referiți la diferitele provocări cu care țara dumneavoastră are de-a face și, în acest sens, aș dori să subliniez câteva domenii care sunt foarte importante. Ultimii pași în ceea ce privește liberalizarea vizelor, precedat de acordul de demarcație cu Montenegru, combaterea corupției, crime organizate și a radicalizării și, în ultimul rând, uh, procesul de justiție și reconciliere prin uh, o cooperare și un mediu care să fie de natură să capaciteze activitatea a Camerei de Specialiști și dialogul Belgrad-Priștina. Iată deci multe teme uh, pe care sperăm că le veți aborda. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Pentru mine este o onoare să rostesc câteva cuvinte aici uh, adresate acestui auditoriu atât de select. Anumite pasaje din uh, vor fi în diferite limbi. Începem în franceză. Doamnelor și domnilor eurodeputați, este o adevărată onoare pentru mine să mă adresez astăzi dumneavoastră. În primul rând vreau să vă spun că Kosovo este um, mulțumit de susținerea pe care instituția dumneavoastră o manifestă. Explicit. Este un lucru care trebuie subliniat uh, în mod explicit. Viitorul Republicii Kosovo se află în uh, mâinile Uniunii Europene și după declarația de independență, uh, integrarea europeană și atlantică reprezintă cele mai importante obiective strategice ale societății noastre. Suntem mândri de eforturile făcute până acum, care au fost ancorate într-o agendă europeană puternică. Instituțiile noastre Constituția noastră, legislația noastră și guvernanța noastră sunt, într-un anumit sens, europene. Valorile europene sunt ancorate în societatea noastră și în țara pe care am construit-o în acești 10 ani. Suntem pe deplin angajați pentru Uniunea Europeană prin activitatea de la Bruxelles și de la Strasburg și rezoluțiile importante și prezența dumneavoastră în teren cu biroul UE, reprezentantul special UE, EULEX și reprezentantele statelor membre, arată așadar angajamentul dumneavoastră semnificativ și de aceea considerăm că Uniunea Europeană face parte din istoria Kosovoului. Apelez la dumneavoastră să continuați angajamentul dumneavoastră să ne ajutați dublat de, pe, noi, ca și restul regiunii, astfel încât să putem asigura mai multă stabilitate, pace și prosperitate în Balcanii Occidentali. Ceea ce de asemenea, se repercutează asupra întregului continent. Acum, în momentul de față, în Balcanii Occidentali ne aflăm uh, într-o într-un moment de cotitură pentru calea noastră europeană. Publicarea strategiei Comisiei pentru Balcanii Occidentali a, uh, a fost uh, dublată de un turneu al uh, doamnei Mogherini, a domnului uh, comisar Han și a domnului Juncker. Însă și statele membre, de asemenea, își dublează angajamentul în regiune. Bulgaria, de pildă, a făcut în cursul președinției sale o prioritate din uh, Balcanii Occidentali la summitul de la Sofia și uh, procesul de la Berlin, de asemenea, toate se combină pentru a reconfirma acest mesaj important, cum că cetățenii din Balcanii Occidentali trebuie să știe că statele lor au o perspectivă credibilă de a adera la UE. Trebuie spus că în Kosovo credibilitatea perspectivei se leagă strâns cu procesul de liberalizare a vizelor. Înainte de a merge mai departe, trebuie să mă refer la liberalizarea vizelor. Este o chestiune urgentă pentru agenda noastră europeană. Cetățenii noștri sunt singurii din regiune care nu au beneficiat până acum de acest uh, regim fără vize pentru Uniunea Europeană. Avem o populație tânără, educată, care dă dovadă de entuziasm în uh, dar care din păcate se simte izolată. Pentru ei este dificil de văzut care este viitorul. Astăzi le lipsește acest drept fundamental de a călători în UE. De aceea trebuie să fie depășită în mod urgent actuala situație. Haideți să abordăm două condiții separat. Prima, ratificarea acordului de demarcație a frontierelor cu Montenegru. Este în curs de finalizare. Din păcate, am avut complicații nefericite la nivel intern, însă ne apropiem de finalul acestei căi. Sperăm că și în Muntenegru se va ratifica acest acord de ratificare. Cu Muntenegru avem relații perfecte Asta doar uh, spre informarea noastră. În ceea ce privește consolidarea uh, combaterii crimei organizate, <clears throat> am făcut progrese, confirmat și de um, crearea Asociației Independente a Magistraților. Noi, la nivel guvernamental, vrem să ne asigurăm că aceste instituții pot da rezultate. În același timp, am informat uh, prezent relevantă UE de la fața locului și oficialii europeni de la Bruxelles cu privire la progresele înregistrate. Odată ce acest acord de demarcație este ratificat, există date clare pentru a ne permite să continuăm cu acest uh, proces de liberalizare a vizelor. Știm că activitatea în acest domeniu nu este doar uh, un eveniment singular, ci trebuie continuat până la aderare și după. În orice caz, așa cum stau lucrurile în momentul de față, avem uh, deja rezultate bune uh, în ceea ce privește condițiile de îndeplinit pentru liberalizarea vizelor. În ceea ce privește vizele, uh, avem circa 7000. Avem proceduri și un cadru în care acestea funcționează iar după valul din 2015 s-a creat un uh, sistem sustenabil care nu va permite o creștere suplimentară a numărului migranților uh, ilegali. Suntem într-un proces uh, de cooperare strânsă cu Comisia Europeană, Parlamentul European și cu Consiliul și sperăm că astfel vom putea oferi cetățenilor noștri posibilitatea de a se mișca liber aici. Și <clears throat> dacă puteți face ceva măcar în acest an să ne ajutați, haideți să realizăm împreună acest vis al tuturor kosovarilor. Permiteți-ne să ne simțim egali ai vecinilor noștri care au beneficiat de aceste drepturi timp de ani de zile. Permiteți-mi acum să revin la integrarea UE, mai în ansamblu. Kosovo continuă implementarea reformelor prin intermediul acordului de stabilizare și asociere în acest an, legăturile noastre vor deveni mai puternice prin intermediul noului acord care permite participarea Kosovoului în programele UE. Nouă strategia a Comisiei pentru Balcanii Occidentali a reafirmat acest angajament nu doar pentru perspectiva europeană a întregii regiuni, ci și un sprijin crescut pentru a ne ajuta să avansăm spre acest obiectiv. Suntem foarte mulțumiți cu această strategie, mai ales ținând cont de presiunile politice din interiorul Uniunii Europene de a nu promite prea mult. Și este nevoie de leadership pentru a veni cu o viziune pentru Balcanii Occidentale. În același timp, totuși trebuie să spun că, mergând înainte, Sperăm ca perspectiva noastră europeană să vină mai concretă. Kosovo are o ambiție clară de a ajunge la statutul de țară candidată uh, cât se poate de curând. Kosovo și populația sa așteaptă o perspectivă clară și concretă a integrării europene pentru a avea un tratament egal a tuturor statelor din Balcanii Occidentale. Acest lucru presupune îndepărtarea barierilor, mai mare conectivitate economică, tratament echitabil în ceea ce privește problemele bilaterale, politice. Uneori aceste probleme fac să nu putem uh, avansa, chiar să stagnăm sau uneori chiar să regresăm în practicile din trecut. În Kosovo ne confruntăm deseori cu interferența Serbiei în problemele noastre interne, care de asemenea încerce să mineze poziția noastră la nivel internațional. Există campanii intensificate din partea Serbiei care încearcă să convingă țări care ne-au recunoscut să ne retragă această recunoaștere sau care uh, atacă calitatea de membru a Kosovului în organizațiile internaționale. Aici permiteți-mi să spun câteva cuvinte în ceea ce privește dialogul facilitat de UE în ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Serbia. Dialogul se află în faza finală și Kosovo a promis să implementeze uh, acordul la care s-a ajuns, uh, inclusiv acordul de asociere uh, pentru majoritatea municipalităților, în conformitate cu sentința dată de Curtea Constituțională din Kosovo. Sperăm ca omologii sârbi să implementeze de asemenea acordul asupra energiei și recunoașterea diplomaților și să pună capăt eforturilor proactive de a bloca aderarea uh, Kosovo la organizații internaționale precum UNESCO și altele. Toate acestea pentru a ajunge la un acord obligatoriu din punct de vedere uh, legal, care să permită celor două părți să meargă mai departe pe drumul european și în cazul uh, Kosovo și pe calea integrării transatlantice. Economia Kosovo a crescut cu o rată de în jur de 4% în ultimii ani și uh, dorim să facem reforme structurale pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei noastre și pentru a trece către surse uh, de creștere economică durabilă nivelul de ocupare și mediul de afaceri, așa cum arată indicatorii din ultimul raport al Băncii Mondiale, s-au îmbunătățit uh, um, înaintând cu 20 de locuri, practic, în ultimul an. La sfârșitul anului trecut am putut anunța că s-a semnat și acordul pentru una din uh, investițiile străine uh, cele mai importante pe care le-am avut în ultimul timp, un investitor care a venit în Kosovo pentru a construi uh, centrale electrice de uh, um, 450 de megavați, ceea ce reprezintă una din uh, investițiile cele mai mari din Kosovo în ultimul timp. Există și o oportunitate, un adevărat potențial în Kosovo din punct de vedere economic și oportunități uh, care nu sunt exploatate la maxim. Dezvoltarea noastră ar putea duce la uh, utilizarea la maximă a acestui potențial în regiune. Cele șase țări independente în regiune sunt toate democrații uh, cu o piață liberă și cu un potențial de creștere economică foarte mare. Există, din păcate, obstacole de natură structurală și politică care se pun în calea integrării economice și politice. Toate acestea trebuie rezolvate sau înlăturate până la ajunge la o adevărată zonă economică integrată. Kosovo își dorește înlăturarea acestor bariere pentru a îmbunătăți uh, comerțul și integrarea economică în regiune, pentru că considerăm că legături regionale economice puternice nu pot decât să ne ajute în procesul de aderare la UE și reprezintă o adevărată prioritate pentru noi în regiune. Interdependența economică va duce și la o mai mare stabilitate și, prin urmare, securitate pentru cetățenii noștri. Interconectarea în regiune va îmbunătăți uh, stabilitatea și va duce la o relație mai bună cu UE. În general, ne centrăm pe o mai mare integrare a țării noastre la nivelul comunității internaționale, atât în calitate de membru a unor organizații internaționale, cât și prin recunoașterea noastră. Avem 116 astfel de recunoașteri din partea uh, diverselor state ale lumii, însă, bineînțeles, mai rămân 5 state membre care nu au recunoscut și care uh, Uh, reprezintă o adevărată prioritate pentru noi. Ne pare pur și simplu rău că chestiunile de afaceri interne au influențat până acum poziția acestor cinci state în ceea ce privește independența noastră. Am spus-o de multe ori până acum și am să o repet încă o dată. Kosovo reprezintă o situație unică și nu poate fi comparată cu niciun alt caz istoric cunoscut în actualitate. De aceea ne-am văzut uh, obligați să ne declarăm independența pentru că aceasta era singura soluție pentru a supraviețui în urma genocidului realizat uh, față de populația noastră. Independența noastră este rezultatul uh, mai multor circumstanțe unice în istoria și este un proces irreversibil. Suntem mândri că 23 de state membre ne-au recunoscut, Însă, pe de altă parte, știm că recunoașterea din partea celorlalte cinci state membre ne-ar întări poziția. Independența noastră nu a fost un act unilateral, ci rezultatul mișcării, mișcărilor organizate de asociații internaționale, ONU uh, ne-a recunoscut uh, și Curtea Internațională de Justiție, de asemenea, a dat o sentință în acest sens. Independența noastră nu încalcă dreptul internațional și Curtea Internațională de Justiție a confirmat că independența noastră este sui generis și nu poate fi utilizată ca un precedent pentru alte cazuri. Nu există aici o roată a istoriei în care să intrăm. Ce ne așteaptă însă pe viitor în Kosovo? Ne vom centra în continuare pe uh, consolidarea progreselor la nivel internațional din punctul de vedere al serviciilor, al ocupării, al creșterii economice, care se ducă la progrese pentru cetățeni reforma administrației publice, a guvernanței și un stat de drept uh, uh, confirmat. Acestea sunt prioritățile noastre. Dorim să rezolvăm și uh, conflictele bilaterale care au mai rămas, astfel încât să ne asigurăm că vom face pasul următor în procesul de integrare pentru a ajunge la statutul de țară candidată pentru a adera la UE în viitorul apropiat. Pe calea noastră de reforme fundamentale și pentru bunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor noștri ne-ați însoțit la orice pas în îndeplinirea dorinței noastre de a, veni, a deveni membru a Uniunii Europene. Kosovo vă mulțumește. Sempre. Vouă celor care ați fost alături de noi. Aș dori să vă mulțumesc, iar uh, provocarea continuă. Aspirațiile noastre și angajamentul nostru pentru a rămâne în uh, familia europeană sunt esențiale. Mulțumesc, spune vorbitorul în foarte multe limbi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru Pacoli. A fost un discurs foarte interesant. Am uh, avut deja o jumătate din uh, timpul de dezbatere programat. Mai mulți colegi doresc să intervină și aș începe în mod excepțional cu câteva întrebări. Sunteți de acord să avem o rundă de întrebări și să răspundeți în detaliu? Sunteți uh, de acord cu această soluție? Am să încep eu. Domnule ministru, ați uh, avut un discurs uh, plin de pasiune în ceea ce privește liberalizarea vizelor și știți că, în ciuda îngrijorărilor pe care le avem în statele membre, suntem dispuși să Uh, oferim acest regim de liberalizare a vizelor pentru Kosovo ca ultima țară în acest proiect. Însă există aici o problemă și anume acordul de demarcație la frontieră cu Muntenegru. Și vreau să vă întreb când va ajunge Parlamentul Kosovar la finalizarea negocierilor, când va lua decizia definitivă în ceea ce privește acordul de demarcație. Pentru că cred că puțini colegi aici prezenți înțeleg de ce nu reușiți să rezolvați această problemă la Parlament. Și ați văzut care este rezultatul. Vă dați seama că probabil este unul din elementele cele mai importante ale politicii kosovare în momentul acesta și nu înțelegem ce se întâmplă, pentru că asta dăunează imaginii dumneavoastră. Deci când va lua Parlamentul această decizie și din câte am înțeles se dezbate din nou la Parlament, chiar astăzi, poate ne dați mai multe detalii. O a doua întrebare sau comentariu. Noi toți aici la Comisia AFET uh, știm cât de important este acordul de la Bruxelles care a fost uh, semnat în urmă cu 5 ani. L-ați prezentat pe scurt, de altfel. O parte importantă a acestui acord se referă la uh, Asociația Municipalităților Sârbe în Kosovo. Și se pare că nu au existat progrese deosebite pentru a înființa această asociație și nu știu dacă ne puteți da detalii despre starea actuală și ce poate face Priștina pentru a merge mai departe. Acestea sunt cele două întrebări din partea mea și acum am să dau cuvântul uh, celor doi experți de la comisia noastră pe tema Kosovo-ului. În primul rând, uh, domnul Pițula, care este președintele uh, delegației pentru Kosovo și Muntenegru. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, de două luni de zile nu ne-am mai văzut de la ultima întâlnire de la Strasburg, când am dezbătut uh, diverse teme în cadrul Comisiei pentru acordul de uh, stabilizare cu Kosovo. După cum vă aduceți aminte, am avut discuții uh, fructuoase uh, în legătură cu implementarea acordului de stabilitate și asociere cu Kosovo și dezvoltările economice din Kosovo, uh, ratificarea acordului de demarcație cu Muntenegru, statul de drept, um, ultimele alegeri, crime de război și procesul de reconciliere libertăți uh, fundamentale, protecția minorităților și așa mai departe. Am remarcat de asemenea că anul 2018 ar putea reprezenta o adevărată fereastră de oportunitate pentru relația UE cu statele din Balcanii Occidentali și în special cu Kosovo. Din păcate însă, pentru prima oară nu s-a ajuns la adoptarea unei declarații comune și a unor recomandări, pentru că nu am ajuns la un acord în ceea ce privește uh, camerele uh, specializate și inițiativa priind uh, Asociația Municipalităților. Vreau să vă întreb, domnule ministru, ce părere aveți dumneavoastră în perspectiva întâlnirii pe care o vom avea la Kosovo pe această temă în a doua parte a anului. Mulțumesc. Și acum trecem la raportorul pentru Kosovo, domnul Șolteș, care este din Slovenia și de la grupul Verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule ambasador. Vorbim astăzi despre acordul de demarcație cu Muntenegru, despre lupta împotriva corupției, despre crima de război și așa mai departe. Așteptăm să auzim care este părerea dumneavoastră și când vom avea decizia finală care să ofere noi oportunități pentru cetățenii kosovari. Vă dați seama că este doar una dintre condițiile care trebuie îndeplinite pe lângă lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, însă ne deci centrăm acum în mod special pe procesul de demarcație. Așteptăm de mult timp și suntem uh, îngrijorați pentru că ați văzut uh, uh, ce, care sunt consecințele acestui acord de demarcație. Uh, Oamenii sunt mulțumiți cu acordul la care ați ajuns la Parlament, însă ne confruntăm cu mai multe provocări pe viitor și așa cum a spus și domnul Pițula, aș vrea să vă întreb și eu care este situația și care este poziția oficială a autorităților uh, kosovare în legătură cu aceste camere specializate, aceste tribunale specializate. Știți că este vorba de un tribunal care a fost relocat la Haga și care va juca un rol important pentru clarificarea uh, faptelor din trecut și de asemenea va întări statul de drept și democrația. De aceea este important ca politicienii și actorii principali să susțină acest tribunal specializat și să încerce să coopereze cât mai mult cu putința. Cred că este un moment uh, crucial pentru Kosovo. Și, de asemenea, procesul de liberalizare a vizelor este important. Dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul anului, să zicem, sau înaintea vacanței de vară, de exemplu, aceasta ar putea prezenta probleme importante mai târziu, chiar și pentru instituțiile europene, care să vină cu propunerea acestei, uh, acestui regim de liberalizare a vizelor. Uh, deci vă spuneam, cele două întrebări sunt cele referitoare la acordul de demarcație și tribunalul specializat. Mulțumesc! Mai avem câțiva vorbitori, domnul Peterle, domnul uh, Cucan și domnul Chiuciuc. Trei vorbitori și după aceea vom da cuvântul domnului ministru. Domnul Peterle, care este membru al grupului PP din Slovenia. Mulțumesc, domnule președinte și domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Pot să vă spun că recent am petrecut destul de mult timp în Kosovo. Și mă bucură că ați insistat atât de, atât de mult uh, asupra stabilității pe viitor. Stabilitatea este esențială pentru a asigura un nivel bun de stabilitate în regiune. Și pentru mine există aici o legătură directă cu dialogul deschis cu Serbia. De aceea aș vrea să vă întreb ce se va întâmpla pe viitor, ce credeți că se va întâmpla pe viitor, mai ales dacă ținem cont de faptul că guvernul uh, uh, kosovar este susținut și de sârbska lista. Și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat atunci când uh, Slovenia era în proces de negociere pentru a adera la Uniune. Practic, uh, rivalizam cu noi înșine și cred că și cu Kosovo se întâmplă același lucru la momentul acesta, de altfel și cu alte state care doresc să se alăture UE. Și Cred că foarte multe depind de ritmul dialogului pe care îl avem. Nu știu dacă ne puteți da mai multe detalii pe această temă. Mulțumesc, domnule Peterle. Domnul Chiuciuc, probabil că știți, este din Bulgaria și reprezintă grupul liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Pațoli, vă mulțumesc pentru că ați venit aici la Parlamentul European și din partea grupului ALDE vreau să vă spun bun venit. Într-adevăr, ați vorbit cu pasiune despre Kosovo, dar și despre Europa. Nu vreau să mă refer la aceleași teme ale colegilor, dar v-aș pune două întrebări specifice. Care este părerea dumneavoastră din punctul de vedere al economiei? Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai cunoscuți uh, oameni de afaceri uh, și de succes, de asemenea, din Kosovo și din regiune, ceea ce nu se întâmplă prea des în Balcanii Occidentali cu politicienii noștri. Cred că este foarte important acest aspect. Pe de altă parte, ce noutăți ați adus în diplomația kosovară de la numirea dumneavoastră până acum? Pentru că, din punctul meu de vedere, Kosovo este o țară uh, esențială cu o puternică legătură euroatlantică cu populația cea mai tânără din Europa și cred că ar trebui să cooperăm în mod uh, global atunci când e vorba de drumul european al țării dumneavoastră. Mulțumesc și domnul Cucan, care este din Slovacia și membru al grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador, uh, bun venit la comisia noastră. Eu vin dintr-o țară care nu a recunoscut independența uh, kosovară, Slovacia, însă sunt un prieten al dumneavoastră și nu trebuie să vă explic aceasta. Aș vrea să vă încurajez, de altfel, să continuați uh, ceea ce ați început, și anume să continuați dialogul cu cele cinci state care nu v-au recunoscut. Aceasta este o strategie mult mai bună decât uh, să stai cu brațele încrucișate sau să fii critic. Noi uh, nu recunoaștem Kosovo, uh, eu sunt din opoziție și știu că uh, situația este foarte complicată și, de altfel, nu există un alt vi viitor pentru Kosovo decât acela de a fi membru al UE. Este un lucru esențial, mi se pare. S-au pus întrebări eh, fundamentale din partea colegilor mei. Referitor la liberalizarea vizelor, pot să vă spun că Parlamentul European a susținut din totdeauna procesul de liberalizare a vizelor, pentru că uh, această soluție este una benefică pentru oameni, nu pentru instituții și e clar că dumneavoastră sunteți discriminați. Aceasta este realitatea și ne bucură faptul că situația se va schimba. Și acum, vă rog, trebuie să faceți ultimul pas, pentru că de dumneavoastră depindeți. Mingea este în terenul dumneavoastră și cu cât rezolvați această problemă mai repede, cu atât mai bine pentru dumneavoastră și pentru cetățenii dumneavoastră. Iar uh, în ceea ce privește Comisia pentru uh, procesul de asociere și uh, stabilizare, din păcate nu s-au putut adopta recomandări comune și în istoria Parlamentului uh, s-a întâmplat de multe ori să nu ajungem la un acord cu Turcia de câteva ori uh, s-a întâmplat și cu Albania și acum, iată, a intrat și Kosovo pe această listă. Nu e un semnal prea bun. Iar chestiunile discutate și pentru care nu s-a ajuns la un acord uh, sunt extrem de importante, sunt importante și trebuie să țineți cont de acest lucru pentru comunitatea internațională. Și uh, dacă ajungeți la o soluție rapidă și pozitivă pe partea dumneavoastră, e clar că aceasta va ajuta mult. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, care a fost uh, globală, a inclus uh, toate elementele esențiale. Știm că Kosovo are populația cea mai tânără din Europa, uh, dinamică de asemenea și sunt convins că merită un adevărat viitor european și suntem dispuși să vă susținem cu tot ce este nevoie însă și dumneavoastră trebuie să vă faceți treaba. Aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Cucan, no. Mulțumim, domnule Cuca. Nu am alte înscrieri la cuvânt, domnule ministru. Cred că ceea ce colegii mei au subliniat e că ce ne preocupă pe noi în această comisie despre țara dumneavoastră e acolo cu Muntenegru, continuarea combaterii corupției și a crimei organizate, precum și tribunalele speciale ca un instrument de a aduce justiție și reconciliere. În plus de întrebările mele de la început, v-aș ruga dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte și despre un eventual progres în ce privește uciderea domnului Ivan Ovaneici. Și în fine, ați menționat faptul că solicitanții de azil din Kosovo, numărul solicitanților de uh, azil din Kosovo a scăzut, uh, vorbeam de câteva mii. Uh, majorit vorbim, vorbeam de șapte mii. Ei se îndreaptă de obicei spre Europa de Nord, spre țara mea, Germania și de la de mii, a scoborât această cifră la mii. V-aș întreba însă de ce există astfel de solicitanți de azil din partea Kosovo, pentru că acum sunteți o țară liberă, o țară democrată, o țară sigură. De ce oamenii continuă să ceară azil în uh, țări ale UE? Care e opinia dumneavoastră? Și ce face guvernul kosovar pentru a încuraja cetățenii să nici măcar nu încerce să solicite acest statut de uh, azilant. Bună oară în Germania, pentru că nu vor avea nicio șansă, repet, pentru o țară precum uh, Germania, să capete acest statut de uh, azilant. Aveți cuvântul, domnule ministru, pentru a ne răspunde. Întâi de toate vă mulțumesc foarte mult, domnule Cucan. Mi-ați dat un pic de energie pozitivă. Acum, iată, sunt mai puternic să vă pot răspunde întrebărilor. Mulțumesc pentru cuvinte. Domnule McAllister, încep cu cazul Ivanovici. Ivanovici mi-a fost prieten. L-am cunoscut din 2005. Am discutat mult, am avut uh, întâlniri și uneori chiar luam cina împreună. I-am cunoscut familia, și regret nespus că nu se mai află printre noi. În ziua în care a fost ucis, m-am gândit la toate cele pe care el mi le-a spus în trecut și mi-a spus, într-o bună zi am să fiu ucis. el avea această idee, se gândea la acest lucru că într-o bună zi va fi ucis. Dacă încercai să-i spui că nu e adevărat, nu vrei să te ucidă, el răspundea uh, albanezii. Uh, aș spera că în viitorul apropiat să găsim numele celui care l-a ucis și se va vedea că nu a fost vorba de un accident interetnic. În nordul Mitroviței, încă și astăzi, e la fel ca în anii 80, practic nimic nu s-a schimbat acolo, deoarece nu avem acces sau acces foarte limitat și nu putem face nimic acolo pentru această parte a Kosovo. Însă, într-o bună zi, va trebui să se elibereze această regiune de bandiți, de bandiții de toate culorile, nu doar ci și albanezi. Când am fost președinte, în cea de-a treia zi, am dus în nord și am fost primul și ultimul, probabil, oficial din Kosovo care să facă această deplasare în nord. Și am mers pe jos și am fost oprit de femei în vârstă care atunci îmi spuneau, fiule, fă ceva pentru noi, pentru că suferim de criminali uh, din toate părțile, din Kosovo, din Albania, ne urmăresc îmi pare rău pentru această regiune din nord, îmi pare rău nespus de rău pentru Ivanovici, dar eu cred în justiție și sper să găsim numele celui care l-a ucis pe Ivanovici. În ce privește imigranții din Kosovo, eu cred că toată lumea știe că astăzi Kosovo e o țară democrată, că nu există presiune politică și că nu există motive reale pentru a părăsi Kosovo. Singura problemă e cea economică. Kosovo în anii 80, în anii 70 a fost o țară deschisă, poate chiar și în prima parte a anilor 90. Oamenii sunt foarte deschiși la minte sunt persoane dinamice, active, își doresc să își construiască un viitor. Iar acum sunt încercuiți, e ca și cum ar trăi într-o gaură neagră. Și știți că 2008, când am declarat independența, de atunci încoace, nu mai există niciun conflict interetnic în Kosovo. Așa încât în ziua în care vom căpăta liberalizarea vizelor, eu sunt foarte sigur că nimeni nu va mai veni să ceară azil aici în UE. Sunt sigur de asta. Pentru că ați văzut și în timpul războiului, În timpul războiului, cam un milion de oameni s-au strămutat din Kosovo, dar s-au întors cu toții înapoi. În vremea războiului aveau șansa, au avut șansa să uh, vină în UE, dar s-au întors acasă. Eu știu care e mentalitatea și știu că atunci când uh, liberalizarea vizelor va interveni, când vor avea un pașaport în buzunar, kosovarii nu vor mai pleca să-și caute uh, viața altundeva, să, să caute să ceară azil altundeva. Demarcarea. întrebarea dumneavoastră, e un lucru care a fost necesar ca să treacă prin Parlament, să fie ratificat, nu azi sau ieri, cea cu trei ani, un lucru a care am eșuat. Am avut o constelație stranie în Parlament. Opoziția a fost uh, dar 50% angajată și mulți deputați uh, nu s-au exprimat clar în ce direcție vor vota sau dacă vor vota. Demarcarea ar fi putut fi votată în 2015, dar această oportunitate a fost ratată, așa încât astăzi e clar că avem dificultăți încă și mai mari, pentru că avem nevoie de două treimi din deputați pentru acest vot și nu a fost posibil să obținem aceste voturi încă nici astăzi. Și în ultimele trei luni am lucrat foarte din greu. Cu 10 zile în urmă a fost limpede că ratificarea acordului uh, se va întâmpla pentru că aveam promisiuni din partea Partidului Lista sârbsca. Dar Ei sunt sub influența foarte puternică a Belgradului. Poate greșesc, dar cred că de aici provin probleme. Sigur că avem și noi ultra-extremiști care blochează dosarul și care nu vor vota niciodată acest acord. Dar ei sunt în opoziție și nu vor ajunge niciodată la putere în Kosovo pentru că oamenii nu-i vor. Uh, grupul lor e la nivelul maxim la care poate ajunge și chiar și așa sunt divizați. Eu unul sper că astăzi la ora 4, astăzi la ora 4, rău președintele, da, e Parlamentul nostru azi la ora 4. Sperăm ca în ședința de astăzi să se voteze acest acord. Nu suntem foarte angajați pentru votul de azi, dar vom vedea care e rezultatul. Oricum, sunt sigur că vom obține acest ratificare, acordul de demarcare în zilele care vin. Domnul Pițula m-a întrebat despre tribunalele speciale. Da. Am avut o surpriză neplăcută. Această inițiativă a pornit uh, din partea veteranilor uh, care au un cuvânt greu în Parlament, acolo au reușit să câștige multă susținere, a fost riscant. La vremea aceea eu eram în Africa și am primit informația și am ordonat miniștrilor și deputaților mei să părăsească guvernul în aceeași zi. Am rezolvat problema cu presiune uriașă, cu presiuni foarte mari de aici, de la Bruxelles, din Statele Unite și azi pot să vă spun că această problemă a dispărut. Mm, dosarul nu e încheiat, dar nu cred să ne mai confruntăm cu această problemă vreodată. Pot să vă spun că problema acestor uh, tribunale s-a încheiat. vorbim atât de mult despre aceste... se dezbate pe această temă Tribunalul Special de vreo 3-4 ani deja și nimeni nu are încredere în ele pentru că nu vedem niciun fel de acțiune din partea lor. Dacă ar avea și o anumită activitate, poate că ar fi mai ușor de înțeles lucrurile. Probabil că nu vor găsi niciun fel de dovezi în cauzele respective. În fine, noi oricum suntem pe fază și pot să vă spun că problema s-a încheiat. Domnule Scholtes, demarcarea. Știți cum arată lucrurile, v-am trimis de mai multe ori actualizări ale situației. Ultima informare, credeți-mă, arăta am fost foarte aproape de aprobare, pentru că lista sârbscă ne promisese susținerea. Continuăm să conlucrăm cu ei și cred, cum vă spuneam, că votul de azi uh, se va transforma în ziua Z pentru noi. În ce privește tribunalele speciale, sunt sigur că acest guvern nu va trebui să mai aibă de-a face cu această problemă. Așa că Tribunalul Special să-și poată derula activitatea în mod corespunzător. Uh, Mr. Peterle? In... Domnule Peterle, știți foarte bine care este situația când se vorbește de independență în Kosovo. Situația e dificilă deoarece Constituția noastră e una extrem de complexă, complicată și nu vom putea obține niciodată două treimi din voturi fără sârbi, iar sârbii sunt împotriva fiecărei inițiative. Când vine vorba de construirea statului sau alte teme deosebit de importantă. Dialogul, ei bine, știm, știm că trebuie să continuăm dialogul cu sârbii. Președintele nostru pregătește un astfel de dialog care să fie limitat în timp de data asta. Eh, pentru că de discutat discutăm cu sârbii deja de vreo 20 de ani, însă de data asta trebuie să eh, punem și un termen limită. Vom avea subiecte extrem de specifice de discutat și le bănuiți. Sunt lucruri de care cetățenii au absolută nevoie. Avem multe obstacole în conviețuirea noastră cu Serbia, însă acest dialog va lua în considerare două fapte. 1. Kosovo există ca stat independent și nimeni nu mai poate ignora acest lucru. Și 2. Serbia este un factor de stabilitate în nord și toată lumea trebuie să accepte și acest fapt. Pornind de la aceste două fapte, trebuie să ne construim viitorul comun și pentru a o face, E... Nu putem pune o frontieră dură între aceste două categorii de populații. Aceste două populații sunt mixte, sunt mulți sârbi trăind în Kosovo care au o familie în Serbia și multe familii uh, de albanezi care trăiesc în Serbia au familii în Kosovo, deci nu putem închide frontiera. Iată niște garanții pe care trebuie să le acordăm cetățenilor. Trebuie să investim în economie, deoarece spunându-le sârbilor trebuie să acceptați independența Kosovo, o vor face, dar dacă le putem oferi ceva, atunci poate că se vor gândi mai temeinic. În uh, zona de nord, știți bine, situația E de așa natură încât nu putem obține prea multe lucruri. Putem uh, implementa orice politici dorim, e inutil. Trebuie să facem ceva la nivel economic, iar ideea mea întotdeauna a fost aceea de a crea o zonă economică liberă între Kosovo și Serbia. Sâmbătă trecută m-am întâlnit cu domnul Dacev la Sarajevo, Ivița Dacic, și am uh, discutat despre această idee Haideți să luăm o parte din teritoriile de sud ale Serbiei, în jurul Rașca și cu nordul Kosovo și să constituim acolo o zonă economică liberă. Vom vedea dacă putem schimba situația în această direcție, pentru că până la urmă oamenii au nevoie de siguranță, venituri mai bune, o viață mai bună Iar acești oameni din Nord au mare, mare nevoie de siguranță, de școli mai bune, de venituri mai bune și un standard de viață mai ridicat. Ce privește această zonă economică, am discutat cu domnul Bacici și e interesant să mergem mai departe, să nu stopăm această inițiativă, pentru că există o șansă reală în această idee. Și pe baza uh, serenității ambelor țări putem, cred, crea ceva împreună, ceva care să funcționeze. Acest dialog trebuie să fie încheiat în acest an și e nevoie de un fel de contract de pace cu Serbia. E nevoie de un acord, un contract cu Serbia așa încât, în termeni juridici clar, Serbia să recunoască faptul că există Kosovo, că nu poate fi ignorat, iar Kosovo trebuie să recunoască că Serbia există și că e un partener important pentru noi. Economia acum. E bine, domnule Ciuc, Când am venit eh, la guvernare, eram foarte încântat, eh, convins că vom eh, realiza foarte multe. Din păcate, ne confruntăm cu alte priorități și suntem cam lenți cu reformele noastre, e adevărat. Dar sunt sigur Kosovo are nevoie de reforme. Kosovo are nevoie de o economie ce să poată aduce o creștere de peste 8%. Dacă suntem sub 8%, nu facem decât să facem uh, uh, tranzacții financiare și nu creăm nimic. Trebuie să ne gândim la cetățenii noștri. Sunt uh, sectoare în care, pot, pute, în care putem uh, construi, putem progresa. Agricultura, bună oară, este un sector în care Kosovo ar avea o șansă uriașă, dar pentru agricultură e nevoie de ceva ce aș putea numi un uh, plan Marshall. Însă lucrăm pe această temă. Reformele de la Ministerul Afacerilor Externe, da, înlocuim mulți ambasadori, Bernard, tu vei supraviețui. Vești bune? Dar la nivel intern, de când am venit uh, în acest minister, practic nu s-a răspuns la nicio provocare, pot să vă garantez. Nu am răspuns la nicio provocare din partea Serbiei și am înțeles cu toții că e mai bine să temporizăm lucrurile și să nu răspundem la provocare cu provocare. Oricine ar dori să vină în Kosovo e liber să vină oricând. Vorbesc de politicieni, sunt liberi să vină, să plece și suntem foarte politicoși cu ei. Avem mai multe inițiative la nivel de minister. Am creat o, un comitet pentru promovarea păcii la Ministerul de Afaceri Externe, care nu are de-a face cu dialogul, ci efectiv cu promovarea păcii cu Serbia, organizând concerte, evenimente, întâlniri. pentru diferite grupuri de interes. și începem să obținem rezultate cu asta. Tot la nivel intern, la nivel de minister avem câteva reforme în vedere și pot să vă spun că Ministerul de Afaceri Externe este un minister foarte dinamic și proactiv. Dar e adevărat că și lucrăm din greu pentru toate astea. Domnul Cucan Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru explicația dumneavoastră și vă asigur că nu încetăm nicio clipă să conlucrăm cu cele cinci state membre care nu au recunoscut încă să vă Știm că avem prieteni în aceste țări, Slovacia, Bunăoară ne-a susținut mereu uh, și s-a exprimat în termeni politicoși, la fel și Grecia. Și cred că într-o bună zi îi vom convinge și că vom putea conta pe prietenia uh, celor de acolo. E adevărat, domnule McAllister, avem încă multe de făcut. Suntem puțini, avem capacități limitate, dar voința e de plină. Domnul Pațoli, în numele Comisiei AFET, vă doresc să vă mulțumesc că ați venit la Bruxelles. Apreciem sinceritatea dumneavoastră în dezbatere și cred că meritați sincere aplauze. We are looking forward to future exchanges and... Așteptăm cu interes uh, schimbul de opinii viitoare și poate că în această după amiază vom avea vești bune de la Priștina acum că acordul de demarcație a frontierelor a fost în sfârșit uh, adoptată. Ar fi un lucru foarte bun, ar ușura mult situația. Încă o dată, bucurați-vă de restul acestei zile la Bruxelles și sperăm să vă revedem în Comisia noastră pentru afaceri externe la un moment dat. Colleagues, we will continue our meeting in five minutes. Dragi colegi, ne vom continua reuniunea peste 5 minute. So. Așadar, doamnelor și domnilor, trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 16. Bun venit la comisia noastră domnului doctor Renat Mansur, cercetător în cadrul programului pentru Orientul Mijlociu și Nordul Africii la Chatham House, Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Avem timp jumătate de oră pentru a discuta principalele concluzii pe care Comisia AFED l-a dat uh, în lucru în ceea ce privește reconstruirea statului irachian, stabilizare, guvernanță și reconciliere. Domnule doctor Mansur, uh, studiul dumneavoastră vine la momentul oportun. Parlamentul European și-a uh, dat acordul pentru încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între UE și Irak. Doamna Saifi, colega noastră, răspunde pentru acest dosar. Totuși, nivelul de implicare a unor parteneri UE pentru susținerea autorităților din Irak pe termen lung este nesigură. Am avut luna trecută o misiune și în Kuwait și în alte țări arabe și cu acea ocazie avea loc o, la același hotel unde am stat noi în Kuwait o conferință cu privire la construcția Irakului unde participa domnul comisar Nides. Deci, vă dau imediat uh, cuvântul, dragi colegi. Vă informez că trebuie să încheiem această întâlnire la 12.35-12.40, deci jumătate de oră avem cel mult la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă restrâng la 10 minute în observațiile mele, astfel încât uh, să avem timp și pentru eventuale întrebări din partea dumneavoastră, pentru a-mi da mai bine seama care sunt uh, acestea, pentru că, așa cum spunea domnul McAllister, există o oportunitate în Irak în momentul de față în ceea ce oamenii numesc uh, era post-ISIS sau post-conflict. Dar încercăm să nu folosim aceste cuvinte, mai ales că am văzut așa ceva și anterior. Pentru că am mai văzut astfel de cicluri în Irak, de construcție și eșec. În esență, ce înseamnă acest lucru? Întrebarea este cum anume să evităm aceleași greșeli pe care le-am făcut deja și dacă ne uităm la 2008-2009, am uh, fi avut aceeași conversație, dar atunci vorbeam de Al-Qaeda și statul islamic și acum vorbim de era post-Daesh. Time Magazine se pare că a greșit atunci când uh, pe prima pagină a apărut un titlu cu sfârșitul Irakului. E clar că nu așa stau lucrurile, dar uh, se impune totuși un optimism foarte prudent și în momentul de față. Acum o lună m-am întors după ce am petrecut mult timp la Bagdad, în Kerkuk, în zonele mai contestate, încercând să înțeleg ce se întâmplă la centru, ce se întâmplă la periferie. În studiul pe care l-am scris, principalul argument pe care l aduc este că rolul UE cred eu, ar trebui să fie acela de a construi instituții și nu personalități. E întotdeauna o problemă să construiești uh, instituții statale prin uh, personalități. Să încerc și de aceea trebuie ca accentul să fie pus pe instituții și nu pe personalități, ceea ce înseamnă reconstrucția statului, de fapt. Tot restul depinde de construcția acestor instituții. S-au folosit foarte multe cuvinte cheie din 2003, inclusivitate, un cuvânt extraordinar. UE a insistat asupra acestui cuvânt, dar ce a însemnat el de fapt? De a-i aduce pe toți suniți șiiți, creștini și așa mai departe împreună. Dar așa s-a creat un fel de sistem elitist față de cetățeni care te pus sub semnul întrebării chiar de irakieni însuși. Oare să continuăm acest proces de sus în jos, de generalizare? Dacă vorbim despre reconciliere, de pildă, vorbim despre a-i pune pe șiiți, curzi și suniți împreună, pe liderii acestora, ca să stea la masă împreună și de atunci încolo am putea spune că Irakul este pe calea cea bună? Sigur că există probleme etnice și de secte, dar Leadershipul este o problemă până la urmă și reconcilierea trebuie să depășească această deficiență, pentru că depășește și ideea de identitate. Din 2015 și Basra avem și Iția, care în paradigma propriilor lideri și în alte părți ale Kurdistanului, curs, protejează împotriva liderilor curs și la fel și suniți împotriva liderilor suniți. Deci trebuie să depășim aceste uh, mantre uh, pe care le-am folosit în trecut și să nu facem aceleași uh, greșeli ca în trecut pentru a putea reveni la ceea ce oamenii numesc acum Daesh 2.0 și trebuie să vedem să facem ca termenul scurt și termenul lung să um, funcționeze împreună ca strategie. În Irak se poate constata o mare diferență între uh, Considerantele pe termen scurt ale Statelor Unite din 2003, în sensul cum afectează aceste lucruri pozițiile electorale versus Iran, adică ce se întâmplă anul ăsta și anul viitor, dar nu uh, doar uh, în această perspectivă, ci și peste 10 ani. Deci strategia trebuie să aducă ambele planuri împreună. Există nevoie pe termen scurt. Da, abia m-am întors de la Mosul să Tața de securitate este bună, dar există multe grupuri armate, nimeni nu știe care este structura de comandă, există mine, chiar mai există alte situații diferite care te lasă să te întreb oare cum se poate putea depăși această situație de securitate. Kirkuk Diala se, asistăm la un fel de resurgență a ISIS și a conflictelor uh, locuri unde fusese mai multă stabilitate anterior, deci există nevoi de securitate imediată, dar principalul lucru este de a reconstrui instituțiile. Pe lângă furnizarea de securitate, reinstaurarea serviciilor publice constituie un prim obiectiv uh, pe termen scurt. Și nu doar uh, prin întâlniri între lideri, uh, să face acest lucru, trebuie să existe un stat care să poată răspunde la uh, nevoile cetățeanului. Asta este cheia, ca cetățeanul să aibă senzația că există instituții care te poate reprezenta în mod legitim și să răspunde la nevoile pe care le ai. Și continuând, dacă ne gândim la întoarcerea persoanelor strămutate intern, Majoritatea care, cu care vorbim ne spun că e vorba de locuri de muncă, de bani, numerar, de reconstruirea propriilor vieți. Acestea sunt condițiile cheie. Iată, deci, unele dintre nevoile pe termen scurt. Pe termen lung, nevoile sunt ceva mai complicate, dar foarte importante, pentru că perspectiva scurtă îți oferă câștiguri uh, imediate, dar poate nu de lungă durată. Astăzi marcăm 50-a a 15 aniversare invaziei din Irak. Um, dacă cineva le-ar fi spus atunci anumite soldați că dacă mergi în acest război vei mai fi acolo și în 2018, cu siguranță cum te-ar fi crezut. Continuând. Alt cuvânt cheie, descentralizare. Deci cum se poate puterea? Ideea din Irakul post-2003 a fost aceea că guvernele locale uh, pot răspunde mai bine la nevoile populației lor decât guvernul central, pentru că ei erau cei care reconstruiau statul irachian și majoritatea liderilor, fie șiiți sau uh, suniți, au, aveau amintiri dramatice cu privire la ceea ce însemna statul centralizat. Deci au creat un stat slab. Deci, care a permis organizațiilor precum ISIS să intre acolo. Deci întrebarea este, e mai bine să ai doar instituții locale sau cum guvernul central ca instituție poate să răspundă nevoilor de la Basra până la toate celelalte localități? Pentru că uh, în Irak încă nu ai voie să vorbești de centralizare și de aceea se vorbește despre guvernul federal, baza acestor taburi. Reforma în sectorul de securitate este o chestiune extrem de importantă. În Irak, acolo unde există teritorii disputate, sunt multe grupuri care au apărut uh, înainte sau după ce a preluat uh, ISIS uh, două treimi din teritoriu. Aceste trupe încă patrulează, se implică și economic și politic și încep să facă parte din stat. Întrebarea este, nu, problema nu e că vor să devină partea statului în sine, ci fac parte într-o zonă grei, gri, deci când vor, fac parte din structurile statale și când nu, atunci sunt actori non-statali. Și ce e statul, că până la urmă, nu, iată, vedem că nu există un stat unitar și, și peșmerga și unele servicii contrateroriste. Când uh, aceste servicii de securitate au fost uh, ancorate de fostul prim-ministru la, uh, în subordinea primului ministru și atunci au existat voci care au spus că nu a fost bine asta, dar acum iată că se apelează la astfel de grupuri precum Peșmerga pentru astfel de servicii. Dar în Parlament, acolo unde se fac legile, în Irak, uh, din păcate avem uh, două experiențe. Parlamentul uh, din regiunea Kurdistan, care nu s-a întrunit de timp de 2 ani, sau Parlamentul iranian, unde politizarea și anumite clase au reușit să-și impună agenda. Și acest lucru ține de reforma electorală, Acum ajung reprezentanții în Parlament. Și nu s-a întâmplat acest lucru și e nevoie de o instituționalizare a procesului de alegerii reprezentanților în Parlament pe viitor. E greu să mă concentrez în 10 uh, minute, dar cred că în sinteză aș mai putea o adăuga că cred că trebuie să depășim uh, capcanele acestei construcții unui stat de sus în jos și că să înțelegem că trebuie să înțelegem mai mult înainte de a acționa. O legitimizare de sus în jos, chiar dacă pare, arată bine pe termen scurt, nu vine ca răspuns la nevoile pe termen lung. De aceea asta este principala recomandare de a înțelege dinamicile locale, a colabora cu instituțiile locale. Și a încerca susținerea anumitor zone, dar selectiv, în funcție de situație. Mulțumesc, domnule Mansur, pentru scurta dumneavoastră prezentare. Trecem acum la un schimb de opinii și pentru început am să dau cuvântul doamnei Saifi. Uh, je tiens... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Monsu pentru faptul că a venit astăzi aici și pentru calitatea studiului făcut. După eradicarea teritorială a Daesh în decembrie 2017, anul acesta trebuie să fie anul reconstrucției pentru a ajunge la un stat stabil și reconciliat. Obiectivul de securitate, stabilitate, reconciliere și reconstrucție reprezintă un obiectiv unic și toate trebuie tratate în același timp. Stabilizarea țării se face doar prin restructurarea forțelor de poliție, prin restabilirea serviciilor publice a, esențiale și garantând o guvernanță inclusivă și reprezentativă la nivel local și național. Există numeroase provocări și de aceea Uniunea Europeană are un rol important de jucat. Publicarea unei strategii comune pentru Irak și un angajament clar uh, luat de UE față de Irak în februarie uh, anul acesta trebuie să ducă și la pași practici implementați. Uh, E nevoie de o reconstrucție a infrastructurilor, de o reîntoarcere a persoanelor strămutate intern în zonele care au fost eliberate și de o guvernanță națională și locală inclusivă și reprezentativă. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă adresez două întrebări, în special în legătură cu recomandările pe care le faceți la finalul studiului dumneavoastră. În primul rând, care este rolul pe care îl poate juca UE pentru a intermedia între autoritățile centrale irachiene și autoritățile din Kurdistanul irachian. Pe de altă parte, cum evaluați misiunea europeană pentru forțele de poliție și ce strategie se poate lua pentru a integra aceste forțe în cadrul armatei sau a forțelor de poliție statale? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Saifi. Și acum am să dau cuvântul celorlalți colegi din partea verzilor, domnul Raimon. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări foarte concrete. În primul rând, la punctul 4 punct 2. Guvernanță, instituții puternice. Aici nu ați făcut recomandări, pentru că bănuiesc că a, nu era de da- munca dumneavoastră să faceți recomandări în acest sens. Acesta ar fi mai degrabă munca noastră. Eu sunt pentru cei care susțin niște instituții puternice, Uh, și aceasta pentru a nu ne întoarce la niște structuri uh, autoritare. Care ar fi, din punctul de vedere al dumneavoastră, strategia pe care politicienii europeni ar trebui să o aibă la fața locului și ce fel de soluții am avea la dispoziție? A doua întrebare, Kurdistanul. În documentul dumneavoastră nu prezentați contextul global pentru Kurdistanul irachian și situația cu Turcia. Vreau să vă întreb dacă considerați că poziția lor este destul de puternică sau destul de slabă pentru a ține cont sau nu de contextul mai larg? Mulțumesc! Mulțumesc! și acum domnul Coșo, care este vicepreședintele nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, vreau să vă întreb care este relația acum între Bagdad și guvernul din Kurdistan, dacă ne gândim la referendumul pentru independență. Nu știu dacă ne puteți da mai multe detalii și în legătură cu reapariția ISIS la Kirkuk. În al treilea rând, vreau să vă întreb dacă guvernul actual a înțeles care sunt uh, consecințele actuale și anume faptul că uh, regiunea Alambar nu trebuie răsată în afara bugetului actual. Uh, Mi-aduc aminte de protestele din 2012-2013 care au dus practic la apariția Daesh. Și, pe de altă parte, vreau să vă întreb care este rolul pe care îl joacă Iranul și Turcia la momentul acesta. Mulțumesc. Mai sunt comentarii? Se pare că nu. Trei vorbitori cu foarte multe întrebări. Vă rog, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru întrebări și am să încep cu doamna Saifi. În documentul meu am prezentat câteva dintre greșelile care au fost săvârșite. Între timp aeroporturile au fost deschise sau cel puțin parțial, deci s-au luat decizii în acest sens. Referendumul uh, cred că a fost uh, o greșeală și acest lucru este recunoscut chiar și de centru. Dacă vorbim despre o mișcare naționalistă pragmatică față de una naționalistă, dar radicală. E clar că prima a dat dovadă de pragmatism. În 2005, atunci când statul irachian se construia, o prioritate pentru liderii din Kurdistan erau să aibă niște lideri la Bagdad, persoane precum viceprim-ministru sau miniștri, persoane importante care puteau influența acest proces de construcție statală mai ales începând cu 2014, dar chiar și dinainte, aceștia însă au hotărât că nu mai au nevoie de Bagdad și, practic, în Kurdistan um, și-au dat seama că, uh, iată, această mișcare există și trebuie să-i se facă față. Și în cadrul uh, acestor grupuri uh, și-au dat seama că realitatea este diferită. Din punctul de vedere al Bagdadului, aici uh, trebuie să țină cont de mai multe aspecte. Dacă se plătesc uh, salariile pentru curzi, ce se va întâmpla cu șiiții de la Baslar sau ce se va întâmpla cu suniții? Toate aceste uh, elemente sunt importante și au dus într-o oarecare măsură la nevoia de a pedepsi referendumul și uh, există contextul faptului că am avut un an electoral. Uh, există de asemenea problema faptului că Irakul în ansamblu său trebuie reconstruit și e clar că liderii Kurdistanului ar trebui să dea dovadă de pragmatism și să se întoarcă la rolul pe care l-au avut înainte. E clar că epoca de aur a curzilor, în care exportau petrol, aveau uh, infrastructură aeroportoare și așa mai departe, se pare că această epocă s-a terminat și e nevoie de o relație mai bună cu centrul și asta în beneficiul ambelor părți. Deci cred că nu e dificil să-i convingem pe liderii din Kurdistan să se întoarcă la Bagdad pentru că au învățat într-o oarecare măsură um, care din greșelile trecutului și uh, greșelea referendumului. Și asta ne aduce și la problema Iranului. Imediat după referendum, au existat uh, aceste eforturi de a arăta Iranul ca uh, personajul cel rău. Și acum, recent, există o reapropiere față de Iran și majoritatea actorilor din Irak uh, trebuie să facă față acestei relații cu Iranul. Aceasta este realitatea de zi cu zi. Aceasta ne aduce practic și la chestiunea curzilor. În ceea ce privește reforma sectorului de securitate, aceasta este o problemă foarte mare, pentru că nu se va ajunge la integrare. În urmă cu câțiva ani vorbeam cu liderii Shawaj de Shabi și vroiam să le explic cum se poate face integrarea. Dar după noiembrie 2016, deși am vorbit foarte mult cu ei, ei și-au dat seama ce spune legea, practic, că aceste forțe armate independente depind de Ministerul de Apărare și Ministerul de Interne. Ceea ce este ciudat este că atunci când am vorbit despre serviciul de contraterorism, președintele a reacționat. Serviciul de contraterorism depinde practic de primul ministru și uh, a fost unul foarte lăudat în lupta anti-ISIS. Deci, acum au devenit un adevărat model pentru sectorul de securitate și e clar că um, acest uh, sector de securitate nu va fi integrat. Ce se va întâmpla cu el pentru a depăși această nevoie de a avea grupuri, grupuri armate? Unul dintre lucrurile pe care mi le spuneau despre Hașet este că ei sunt mai reprezentativi decât alții, pentru că în instituția lor există și creștini și suniți și așa mai departe. Și vor să devină un fel de gardieni naționali, să controleze totul, inclusiv frontierele, dar e clar că nu putem ignora realitatea de la fața locului în speranța că ea se va schimba în mod magic. Iată ce se întâmplă cu reforma sectorului de securitate. În ceea ce privește o persoană puternică sau instituții puternice. Bineînțeles, toată lumea își dorește instituții stabile, puternice. Dacă vorbim însă de această uh, nevoie în creștere pentru anumite persoane precum Saddam de a se întoarce, Saddam era practic reprezenta instituția. Deci nu trebuie să susținem personalități, așa cum spuneam în discursul meu, ci să susținem instituții care sunt reprezentate de anumite persoane. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru până acum și puterea trebuie să se reîntoarcă la ceea ce înseamnă până la urmă instituțiile actorii statali, uh, non-statali, actorii hibrizi, până la urmă toți au anumite puteri și important este să aducem toate aceste puteri înapoi către instituții și nu la nivelul unor personalități, pentru că să nu mai avem uh, ministerul cuiva, ci pur și simplu ministerul. Punct. Iar pe problema curzilor, mulți din uh, liderii uh, Kurdistanului, de exemplu KDP-ul, au relații foarte bune cu guvernul turc. Aceasta, mai ales din punct de vedere economic, le aduce beneficii și au probleme foarte mari cu pe cacaul. Deci această idee a unui uh, mare Kurdistan cred că a jucat un rol uh, uh, prea mare, pentru că există probleme foarte mari legate de curs între diversele partide din Irak, Siria și Turcia. Pe cacaul s-a implicat în foarte multe regiuni unde are un rol deosebit de mare. Kirkuk și prezența ISIS acolo. ISIS are o rețea care a început practic în ambar, au fost eliminați de acolo și s-au dus la Mosar au fost uh, învinși în Mosul și acum încearcă să găsească noi teritorii. Întrebarea este unde vor găsi aceste teritorii, acolo unde există conflicte, unde există o lipsă de putere. Și una dintre ele este cea a Kirkukului, unde de altfel există și uh, potențial economic uh, foarte mare. Deci cele două merg mână-mână, economia și puterea. Acestea sunt teritorii unde sunt grupuri uh, conflictive, uh, unde avem uh, forțe armate sau militare diferite, poliție federală și așa mai departe, și unde există haos până la urmă. Avem uh, noi controle uh, de frontiere care se instaurează zilnic și așa mai departe. Și această retragere a puterii statale din astfel de teritorii permite ISIS-ului să reapară. Deci se vor deplasa dintr-un teritoriu în altul și vor reapăra, întotdeauna acolo sunt probleme în ceea ce privește rolul Turciei și al Iranului. Iranul, după cum spuneam, are o prezență mare în Irak. Într-o oarecare măsură, însă, rolul Iranului este exagerat, pentru că Iranul nu își dorește ca Irakul să uh, eșueze, își doresc uh, să fie parteneri. Anul 2014 a înlăturat, practic, Iranul și nu se poate merge mai departe cu astfel de politici uh, de tip sectar, pentru că altfel intervine ISIS-ul, deci ori a ISIS, ori Iran. Pe de altă parte, Iranul controlează foarte mulți uh, actori uh, statali și de altfel. Și de ce asta? Pentru că uh, Iranul are o viziune pe termen lung. Și am să vă dau un exemplu clar, cel al referendumului din Kirkuk. Câteva zile înaintea referendumului, țările europene, Statele Unite, ONU erau convinse că până la urmă președintele va amâna sau va anula referendumul. Deci nu exista un plan B. Ce se va întâmpla dacă nu se va anula referendumul? Și Iranul a înțeles lucrurile mult mai bine. Iranul a pregătit acest plan B dinaintea referendumului. Așa că, în octombrie anul trecut, atâta timp uh, cât Statele Unite încercau să găsească alte soluții, Iranul a venit cu propriul său plan și tocmai asta l-a ajutat să acționeze mai bine. Turcia, pe de altă parte, este destul de ocupată cu Siria și alte afaceri interne, însă în anumite părți din Minova și din uh, Mosul încearcă să-și mențină puterea de influență, pentru că se află la frontieră. Mulțumesc foarte mult, domnule Mansur. Dacă mai sunt uh, întrebări sau comentarii de făcut, se pare că nu, atunci vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Am înțeles că sunteți uh, la Londra. Vă mulțumesc că ați venit până aici. Și încheiem ședința pe care o vom relua la 14.30 și sper ca vicepreședintele domnul Couso să prezideze ședința. Mulțumesc și poftă bună!